Die Präsidentin! Herr Giegold ist jetzt ganz erschrocken. Wir... Cred că domnul Giegold uh, s-a speriat, nu am vrut să vă producem un uh, infarct. Sehr geehrte Kollegen und Stimate colegi, stimați colegi, stimați uh, oaspeți, am reluat reuniunea plenară și primul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Infeld, un produs pan-european de pensii personale. Doamna Infeld, în calitate de raportoare, aveți 4 minute, vă rog. Doamnă președintă, bună dimineața tuturor, bună dimineața și comisiei. Mă bucură că astăzi vom reuși în cele din urmă să votăm PEP, produsul pan-european de pensii personale, pentru că cred că ne-am uh, respectat promisiunea de a avea un adevărat uh, produs paneuropean, simplu, sigur, bun pentru consumatori și este exact ceea ce se află în fața noastră. În primul rând, caracterul uh, paneuropean este exprimat prin faptul că adoptăm un regulament care prezintă criterii Uh, drepturi uh, și activități de supraveghere paneuropeană. EIOPA, de exemplu, are posibilitatea de a interveni. A fost o chestiune deosebit de importantă. Inițial ne doream ca EIOPA să furnizeze și uh, să dea și autorizațiile, însă prin folosirea inteligentă a prerogativelor acestei agenții de supraveghere, cred că am atins același obiectiv. În același timp am, pre- am uh, introdus uh, drepturi cuprinzătoare pentru consumator, dreptul la informare, consiliere obligatorie, dreptul de a schimba furnizorul, um, portabilitatea acestui uh, produs. Am introdus de asemenea o plafonare a costurilor, a comisioanelor de, de 1%. Uh, este un uh, pas mare înainte dacă ar fi să vă uitați la care sunt comisioanele normale. Astăzi puteți să înțelegeți că acest plafon de 1% este unul foarte redus. Am obținut de asemenea un uh, produs paneuropean um, de pensii personale de uh, bază um, care se bucură de mai multe uh, garanții. Cu toate acestea, în ultimele zile am putut observa că în continuare mulți oameni sunt preocupați și aș dori să îmi permiteți să clarific anumite chestiuni. În primul rând, PEP este un produs din al treilea pilon de pensii. Este un produs complementar, individual, facultativ, nu înlocuiește produsele de pensii uh, din primul și din al doilea pilon. Este un lucru important de înțeles pentru că am primit foarte multe e mail mai ales din Spania, care ne acuză că am fi, că am amenințat cumva sistemele publice uh, de pensii, însă este o prostie imensă. Singura amenințare reală la adresa sistemelor naționale de pensii sunt autoritățile naționale care sunt incapabile și nu doresc să își reformeze propriile uh, sisteme. Acest produs pan-european de pensii personale uh, va, uh, trebuie să acopere o lacună în sistemul de pensii. Ei bine, vina este uh, a guvernelor naționale, nu a acestui produs. Uh, care, din potrivă, oferă posibilitatea persoanelor care nu uh, au uh, o asigurare de pensii uh, să se bucure de un asemenea produs de pensii la o vârstă înaintată. Ce doream să spun? Că pentru mine a fost deosebit de important să creăm un produs de pensii personale care să funcționeze, să fie în beneficiul, în beneficiul consumatorilor. Știm că unul din obiectivele comisiei este definitivarea Uniunii Piețelor de Capital. Dacă prin acest produs ne aducem și noi contribuția, este un lucru bun, însă obiectivul primordial pentru noi a fost uh, crearea unui produs care să fie în beneficiul uh, consumatorilor care să uh, își aducă contribuția la o Europa socială și sper că acest produs se va bucura de o majoritate largă în Parlamentul European. Vă mulțumesc, doamnă raportoare. Are cuvântul domnul Cataina, numele Comisiei. Good morning! Vă mulțumesc și bună dimineața tuturor! Vreau să vă mulțumesc pentru organizarea acestei dezbateri foarte importante pentru produsul paneuropean de pensii personale, PEP. Regulamentul PEP este un reper foarte important în a umple lacune și o realizare în ce privește realizarea pieței unice de capital. Furnizorii vor avea acum un cadru cu o protecție sporită a consumatorului în oferta de pensii private. Cum a spus și doamna raportor, în niciun caz acest sistem nu va înlocui sistemele publice de pensii. Din potrivă, va deschide mai multe oportunități și alternative pentru toți cei care, pe bază voluntară, doresc să facă apel la această schemă. Vreau să-i mulțumesc raportoarei Sofie Infeld pentru că a investit foarte mult timp și foarte multă pasiune pentru a transforma PEP în realitate. Vreau să mai mulțumesc și lui Roberto Gualtieri, președintele Comisiei ECON, precum și raportorilor din umbră Brian Hayes, domnul Șoru, Bas Eichhout, Cox, Denis de Jong și doamna Anemas, pentru angajamentul lor, încrederea în acest instrument paneuropean provocator. În fine, Mulțumesc raportorilor de la IMCO și EMPL care și-au adus niște contribuții valoroase prin avizele lor. Potrivit datelor de care dispunem, pensionarii în Europa de acum și până în 2057 vor trebui să economisească 2,3 trilioane de euro ca să poată beneficia de o pensie decentă produsele de pensii private sunt fragmentate și inegale. În unele părți ale Uniunii, ele nici măcar nu există. Doar vreo 60 uh, de milioane din cele 240 de milioane de mm, cetățeni vizați uh, cu vârsta de pensionare uh, sau în apropierea vârstei de pensionare au investit în pensii private. Acum toți cetățenii vor avea șansa să opteze pe bază voluntară, insist, asupra unei astfel de pensii personale. Uh, acest tip de uh, schemă complementează sistemul public de pensii. Pensiile suplimentare nu pot fi eficace decât dacă sunt accesibile pentru orice tip de venit. Felul în care PEP a fost uh, creat se asigură că produsele oferite sunt competitive și eficiente din punct de vedere al costului, cu protecție puternică pentru toți cetățenii. Furnizorii vor putea vinde produsele PEP în întreaga UE cu o singură înregistrare. În acest fel, cei care economisesc vor uh, spori competitivitatea transfrontalieră. Statele membre, sperăm, vor urma recomandările noastre în regulamentul PEPS pentru că avantajele fiscale vor fi similare ca și produsele naționale de pensii, chiar dacă PEP nu răspunde tuturor criteriilor uh, la nivel național pentru pensii personale. Rolul EIOPA va fi covârșitor în momente dificile ale negocierilor. E un pas foarte important în construirea unei piețe realmente pan-europene pentru produse de pensii. PEP este și o măsură cheie din planul de acțiune al Comisiei pentru a consolida Uniunea Piețelor de Capital pentru că e vorba de investiții pe termen lung și va aduce beneficii pentru creștere și ocupare întreaga Europa. Sunt conștient că încă rămân multe de făcut pentru a defini câteva trăsături cheie ale PEP prin acte delegate. Comisia va urmări îndeaproape eforturile EIOPA, asigurându-se că rezultatul actelor delegate uh, va fi coerent cu hotărârea luată de colegislatori pe acest uh, text legislativ. Da, Vă mulțumesc, domnule comisar. Are cuvântul acum domnul Becker în uh, numele Comisiei de Ocupare și Chestiuni Sociale. Două minute. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. ca uh, unul din uh, numeroșii colegi membri ai Parlamentului European și eu am luptat pentru acest produs, uh, pentru PEP și aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru această inițiativă, pentru că este o veste bună pentru generația tânără. Prin intermediul acestui uh, uh PEP există posibilitatea de a îmbunătăți calitatea vieții în, uh, la vârsta înaintată. Nu peste tot în uh, Europa există sisteme sociale atât de solide ca uh, cel, ca cel din uh, țara mea de origine și PEP are meritul de a îmbunătăți, de a acoperi această lacună și de a îmbunătăți în plus standardele de viață și în statele unde există sisteme sociale bine dezvoltate. Acest produs va exista în diferite variante și mă bucură în mod expres faptul că am reușit să uh, introducem un, o formă de bază peste tot în Europa, inclusiv o formă prin care uh, există o garanție de, de capital. PEP este, un, este o completare, o suplimentare transparentă și atrăgătoare Um, produselor de pensii din primul și al doilea uh, pilon și reiterez cele spuse de raportoare. Nu reprezintă o concurență la produsele de pensii din primul și din al doilea pilon, ci o suplimentare, o completare. În uh, numele Comisiei Ample salut introducerea acestui produs. Am reușit să oferim o documentație standard uh, clienților care oferă informații vis-a-vis de certificare, uh, uh, de exemplu, și rolul instituțiilor europene din acest punct de vedere este unul foarte bun și cred că putem să oferim un produs excelent astfel generațiilor tinere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. În numele Comisiei IMCO are cuvântul doamna Lang, în două minute de asemenea doamnă președintă, domnule comisar. Mă bucură faptul că uh, reușim să încheiem acest dosar în mandatul uh, legislativ actual. În primul rând, uh, din partea Comisiei INCO, aș dori să o felicit și să-i mulțumesc raportoarei Invel pentru cooperarea excelentă. Pentru mine, de la bun început, obiectivul principal a fost să găsim un produs pan-european de pensii individuale care să um, ofere o, care să fie un, transparent, un, un produs transparent um, și avantajos pentru consumatori. Și am reușit să atingem acest obiectiv. După încheierea negocierilor, putem afirma acum că propunerea inițială a Comisiei a fost uh, îmbunătățită um, atât în avantajul bunei funcționări a pieței interne, cât și din punct de vedere al uh, garantării uh, drepturilor consumatorilor. Uh, pentru mine, cel, cea mai importantă realizare este crearea unui uh, produs de pensii uh, de bază cu uh, reducerea costurilor. De asemenea, extrem de important pentru mine a fost protecția capitalului. În cazul unui produs de bază, un uh, deponent nu trebuie să-și piardă capitalul și acesta nu trebuie să fie erodat prin uh, costuri, prin comisioane prea, uh, prea înalte ex- există fie o garanție a capitalului sau există diferite tehnici de a investi prin reducerea riscurilor. PEP este un produs uh, de uh, pensii, ceea ce înseamnă că 35% din uh, capitalul acumulat va trebui să fie plătit Um, sub forma unei anuități uh, viagere, pe lângă celelalte posibilități de a retrage uh, bani din capitalul uh, acumulat acumulat. Pentru succesul acestui uh, produs va fi nevoie însă și de sprijin din partea statelor membre care trebuie să trateze din punct de vedere fiscal acest produs așa cum tratează și produsele de pensii uh, naționale. Și mă bucură faptul că am introdus această cerință ca PEP să nu fie defavorizat din punct de vedere fiscal față de alte produse de pensii naționale. Acest produs va fi extraordinar, mai ales pentru generațiile tinere și pentru uh, cetățenii care nu au venituri prea mari. Mulțumesc că ajungem la oratorii numele grupurilor politice. În primul rând, domnul Hayes, două minute numele PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să o felicit pe Sofie Intveld și tuturor colegilor noștri um, care au făcut atâtea eforturi pentru a obține acest uh, rezultat astăzi. În țara mea, Irlanda, Um, aveam uh, ocupare pentru toți tinerii, pentru toți cetățenii, inclusiv pentru cei care veneau în Irlanda pentru câțiva ani să lucreze. Este esențial ca oamenii să înceapă să economisească mai devreme, așa cum a spus domnul comisar. Și un avantaj al PEP-ului este că avem un produs paneuropean. european este un, doar, doar un prim pas, un prim pas, dar un prim pas important pentru a transmite mesajul tinerilor care vin să lucreze în Irlanda și în alte țări, să le explicăm că au oportunitatea de a participa la un sistem paneuropean de pensii. Apoi, din punctul de vedere al pieței interne de capital, acest produs este important. Trebuie ca mm, să fie un flux al capitalului mai bun între cei care economisesc uh, și cei care investesc. Deci este important și ca industria asigurărilor să poată să ofere acest uh, uh, produs la nivel paneuropean. Dar, repet, acesta este un uh, produs voluntar din al treilea pilon de pensii. Nu va impacta nici cum prevederile uh, pensiilor din primul și al doilea pilon. Este un uh, produs care oferă protecția consumatorilor, transparența în legătură cu costurile, uh, oferă consiliere obligatorie, condițiile din contract sunt stricte și EIOPA are posibilitatea de a interveni, precum și autoritățile competente. Această propunere este un început bun, dar nu am ajuns la sfârșitul drumului, în niciun caz, dar cu siguranță răspunde problemei care ne confruntăm în Europa uh, și ne vom confrunta, pentru că în curând, în 2060, vom avea un lucrător pentru fiecare doi pensionari. Astăzi avem patru pensionari pentru... Uh, vom avea patru pensionari pentru, doi lucră, pentru un lucrător. Trebuie să anticipăm această situație. Mulțumesc! Domnule Hayes, domnul Gigold dorește să vă pună o întrebare cu cartonașul albastru. Sunteți de acord? Vă rog, domnule Gigold. Thank you. Mulțumesc pentru faptul că ați acceptat cartonașul albastru. Mai întâi trebuie să spun că după mai mulți ani de colaborare cu Brian, întotdeauna uh, ne-am înțeles foarte bine, chiar dacă nu am fost de acord de legătură cu unele subiecte. Dar trebuie să spun că Codul nostru de conduită spune în articolul 3.3 că înainte de a lua cuvântul, orice conflict de interese trebuie declarat oral sau înscris președintelui. Ați acceptat, din păcate, să, pre- să părăsiți Parlamentul pentru a fi președintele Federației Plăților uh, și Băncilor din Irlanda. Ați declarat acest conflict de interese când ați uh, lucrat în acest dosar? Da, l-am declarat. Eu sunt... Mulțumesc. Acum în numele grupului politică și dară cuvântul doamna Iaconsari, 1 minut 30. Arvoisa puhemies, sosiali... Mulțumesc. Grupul SD este ceva mai critic vis-a-vis -vis de această propunere ceva mai critic decât uh, antevorbitorii mei. Eu personal sunt entuziastă, pentru că ceea ce încercăm să facem este să schimbăm lucrurile. Ce am dorit să facem e ca piața internă să funcționeze, ca oamenii să se poată uh, deplasa liber dintr-o țară în alta. Cu acest produs de pensii, PEP, mergem exact în această direcție. Cetățenii critică adesea Europa, critică ce facem noi aici, se tem pentru viitorul lor. Adesea, tocmai pentru că lucrează într-o țară, apoi într-alta și de fiecare dată se regăsesc într-o situație diferită în ce privește pensia lor. Noi, prin PEP, încercăm să schimbăm lucrurile, încercăm să răspundem neliniștilor cetățenilor noștri. O neliniște care adesea se concentrează tocmai pe tema pensiilor. Ca atare, PEP găsesc că e o idee bună și la Comisia pentru Protecția Consumatorilor noi am făcut foarte mult tocmai pentru a ameliora această protecție a consumatorilor și de acest lucru trebuie să ne agățăm. Trebuie să garantăm securitatea, siguranța capitalului acumulat de fiecare. Acest uh, produs nu va putea fi atrăgător decât din momentul în care va avea acest caracter pan-european, unde va avea această etichetă pan-europeană și când nu ar să mai apară nici temeri, nici decepții. Vă mulțumesc că numai la ECR are cuvântul domnul Luca, minut 30. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, un lucru este sigur. Um, pensia. Este o declarație a unui fost ministru german, Herbert Blum. Astăzi nimic nu mai este sigur și cu atât mai puțin uh, pensiile. Nici uh, pensia tradițională, nici uh, un produs de pensie bazată pe acumularea de capital. Și motivul este reprezentat de Banca Centrală Europeană, pentru că nu mai există dobânzi, nu mai poți să acumulezi capital prin economisirea uh, banilor. Și din acest punct uh, de vedere, nici PEP nu va schimba nimic. Este bine și frumos să stimulăm uh, oamenii să facă economii, însă dacă aceste economii nu se bucură de dobânzi, acest lucru nu ne va fi deloc util. Și toate acestea sunt cauzate de politica ratelor de dobânzi ale Băncii Centrale Europeană. În plus, produsul pan-european uh, de pensii uh, personale este prea uh, complicat, nu este transparent și nu, cred, și, și nu, va, fi, nu va avea un nu va avea succes. Haideți să ne gândim la consilierea uh, uh, obligatorie care trebuie să fie făcută de uh, vânzători care de fapt nu sunt bine pregătiți în acest sens. Și vă mulțumesc, domnule Gigol, pentru că ne-ați tras, uh, atras atenția asupra acestui conflict de uh, interes. Uh, acesta se manifestă și în cazul tocmai acestor vânzători care ar trebui să consilieze uh, oamenii în legătură cu acest proces, ceea ce nu face decât să scumpească acest produs și să îi submineze uh, succesul. Domnul uh, o numele Aldă. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte, doresc să-i felicit pe toți raportorii și reportorii din, raportorii din umbră, mai ales pe cei de la Emplă, unde am participat și eu um, la acest uh, aviz. Le doresc să spun că subiectul este complex și tehnic unii vorbesc despre greșelile din politica monetară a Băncii Centrale Europene. Nu cred că trebuie să mergem atât de departe. Ambiția PEP-ului uh, este una proprie. Ambiția PEP-ului este să ofere mai multe posibilități de o pensie demnă persoanelor care, din motive istorică, nu, istorice, nu au suficiente drepturi la pensii publice în țara lor sau au o pensie prea scăzută. Deci, acest proiect of, ilustrează dorința Europei de a proteja mai bine pe cei de vârsta a treia. Eh, discutăm dacă garanția de capital este suficientă sau nu. Rămâne de văzut, putem îmbunătăți această garanție. Ehm, cu EIOPA deja a făcut un pas. Cu siguranță PEP-ul este un instrument pozitiv din punct de vedere social. Și nu putem spune că este un atac la adresa pensiilor publice, pentru că astfel nu facem decât să alarmăm oamenii inutil și demagogic. În numele GUE Angel are cuvântul pentru mine, minut, domnul Shildevan. Bună dimineața, doamna președintă, dragi colegi, dragi colegi. Pentru a nu fi săraci în vârsta pensiei, avem nevoie de, bune, de legi bune, de salarii bune, de un bun grad de uh, ocupare și un uh, studiu al uh, ONU a a demonstrat toate aceste uh, chestiuni, cerând, de exemplu, să punem capăt activităților de privatizare și să întărim uh, și mai mult uh, sistemele uh, de stat uh, de pensii. PEP nu oferă niciun fel de garanție că va fi primită o pensie uh, decentă. Costurile sunt uh, prea mari, deci acest produs nu va fi util nici uh, pentru cei tineri, nici uh, pentru cei um, care nu au venituri prea mari și care s-ar putea să trăiască în sărăcie la o vârstă uh, uh, înaintată. Tocmai de aceea, uh, grupul uh, meu politic și eu am uh, cerut respingerea acestui produs pentru că noi nu suntem de acord cu privatizarea pensiilor. Mulțumesc. În numele uh, verzilor are cuvântul domnul Aicaut, un minut. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportoare pentru colosalul efort și cel mai important lucru de subliniat e că există produse de pensii private pe piața europeană. Ele există și sunt nereglementate. Deci ce facem noi aici e ca în sfârșit să reglementăm acest tip de produse de pensii. Cel mai bun lucru pe care îl facem aici e să creăm uh, o, un produs paneuropean de bază, adică care include reguli ce protejează consumatorul și nu aruncă cu bani în hedge funduri. Un alt lucru foarte important e că avem o limitare a, a sumei totale și a, aș întreba Comisia, acest plafon poate fi limitat la 1% din costul total, costul global? Așa ar trebui să fie. În fine, știm că această schemă nu înlocuiește schemele de pensie de bază, dar Comisia trebuie să fie foarte limpede că acestea nu fac parte din programe de austeritate în viitor și că nu va fi afectat pilonul 1 de pensii, ci vom avea un pilon 3 de pensii suplimentare. Mulțumesc. Acum, domnul Zilstra. Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul olandez este împotriva pepului. Acest uh, produs uh, va impune o revizuire a legilor uh, din țara mea și de aceea ministra noastră a votat împotrivă, dar a fost inutil pentru că am fost izolați. În tratatul Uniunii Europene se spune că Uniunea Europeană nu poate uh, să se implice în politica fiscală a statelor membre. Acum uh, două luni am pus o întrebare comisiei, dar încă nu am primit un răspuns. De ce Comisia consideră că se poate amesteca în aceste subiecte? De ce se impune întotdeauna poziția majorității? Avem un sistem care funcționează foarte bine și Federația Asociațiilor uh, de Pensii din uh, țările de jos, de altfel, spune acest lucru. Iată, doamnă președinte, din nou dorința Olandei uh, de a ne păstra sistemul național nu este luată în considerare. De ce se permite această pierdere de uh, suveranitatea statelor. Dacă doriți să existe sisteme de pensii funcționale și care să poată să fie finanțate, Uniunea Europeană nu trebuie să se amestece în sistemele de pensii ale statelor membre. Produsele din al treilea, produsele din al treilea pilon trebuie să fie uh, adaptate situațiilor din statele membre care sunt foarte diferite de la un stat la altul. Atunci când Uniunea Europeană uh, se implică, uh, acest lucru înseamnă uh, o lipsă, o pierdere de suveranitate și o scădere a uh, apărării intereselor lucrătorilor noștri. Are acum cuvântul pentru un minut uh, domnul Zarianopolis, neafiliat. Pro- produsul pan-european de pensii personale, despre care discutăm, cred că reprezintă o amenințare pentru lucrători, mai ales pentru tineri. Acest produs nu va face decât să cauzeze probleme sistemului de pensii și de sănătate, mai ales acum după toți acești ani de austeritate bugetară. Um, statele ar trebui să-și asumă responsabilitatea pentru situația de astăzi și, de fapt, această responsabilitate este uh, dată acum mai departe lucrătorilor. Nu există nicio garanție că vei uh, primi banii pe care i-ai investit în uh, produsul de pensii respective, aceștia de fapt vor fi rosiți pe diferite burse. Este o veste minunată pentru uh, Uh, hedge fund-uri și pentru bănci. Deci cred că ar trebui să tragem un semnal de alarmă. Discutăm despre un produs uh, um, neoliberal și cred că trebuie să ne asigurăm că vom vota alături de comuniști, doar așa putem să garantăm drepturile lucrătorilor. Mulțumesc! Um, domnul Pospișil, două minute. Paní předsedkyně, já patřím poslancům, kteří podporují ten... Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt printre cei care susțin această propunere, subscriu în totalitate și vreau să spun că preocupările exprimate de unii colegi care se tem că acest produs ar submina schemele de pensii naționale sunt nefondate. S-a spus clar, este un produs suplimentar, o opțiune în plus pentru consumatori atunci când încearcă să se gândească cum pun bani deoparte pentru când ies la pensie. E un lucru bun să creăm o opțiune suplimentară pe piața de pensii private, așa încât cetățenii să poată economisi pentru vârsta a treia. Creăm un produs din pilonul 3 și astfel în niciun caz nu subminăm sistemele naționale de pensii publice. Deci temerile unora dintre dumneavoastră sunt nefondate, nimeni nu vorbește despre unificarea sistemelor de pensii naționale, distrugând specificitățile locale. Iată de ce eu salut această propunere și mă alarmează faptul că doar un sfert din persoanele de vârstă mijlocie au un produs de pensie privat. Este o mm, cifră foarte scăzută, pentru că generația care acum Uh, lucrează nu va avea finanțare suficientă pentru propriile pensii din partea statului. Statele nu le vor putea garanta pensia celor care astăzi lucrează. Iată de ce Trebuie să îi ajutăm pe oameni să economisească pentru pensia lor încă de pe acum, iar acest instrument ar putea tocmai să atingă acest obiectiv. Mi-aș dori chiar ca produsul să fie încă și mai uh, ambițios. E păcat că la Comisie și Consiliu nu s-a găsit un acord pentru uh, avantaje fiscale pe care uh, le-ar putea aduce acest produs. Astfel ar fi putut fi competitiv și mai atractiv pentru cetățeni. Dankeschön, Frau Vă mulțumesc, doamna Arena, aveți două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește pensiile, astăzi în Europa, atunci când vorbim despre pensii, ar fi mai bine să vorbim despre primul pilon de pensie, adică cum putem garanta că toată lumea, la sfârșitul carierei sale, va beneficia de o pensie suficientă. A vorbit astăzi despre al treilea pilon de pensie, adică pensii private, Considerând că acest al treilea pilon uh, va rezolva problema primului pilon de pensii, mi se pare o dinamică greșită, mai ales uh, atunci când citim recomandările din cadrul semestrului european, citim deseori în rândul recomandărilor faptul că Comisia Europeană propune statelor membre să cheltuiască mai puțin pentru pensiile din primul pilon și vedem că logica ar fi aceea de a adăuga un al treilea pilon, deci pensii private. Dezbaterea actuală Mm, mi se pare ciudată, pentru că ar trebui să facem eforturi pentru primul pilon. Apoi, în ceea ce privește pilonul de pensii private, așa cum este el propus astăzi, vedem că există multe dificultăți, dintre care o dificultate principală, și anume de a se spune că această portabilitate se poate face în două state membre, chiar dacă, ă, spunem, are titlul de instrument paneuropean. Și mai doresc să vorbesc despre evaziunea fiscală, care se poate, poate avea loc prin intermediul acestui pilon de pensii private, Adică putem cotiza într-un stat și putem retrage banii în alt stat și alegem astfel banii care oferă condițiile fiscale cele mai avantajoase. Deci această propunere nu răspunde problemelor sistemelor de pensii din Europa astăzi și favorizează evaziunea fiscală de aceea nu voi vota în favoarea acestei propuneri. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Nu-l văd în sală pe domnul Starbati. Are cuvântul pentru minut și, uh, și jumătate domnul Selimovici. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Este o plăcere pentru mine să văd că, că Parlamentul European va aproba Um, acest uh, produs. Astăzi, vânzarea și tranzacționarea de bunuri și de anumite servicii pe piața internă este un lucru normal, însă acest dosar ne demonstrează că atunci când discutăm despre capital, mai avem o cale lungă de parcurs. Acest uh, produs uh, paneuropean de pensii uh, individuale va permite oamenilor să obțină pensii în țări unde nu pot să obțină pensii în acest moment și dacă se mută într-o altă țară să își primească uh, pensiile respective. Este o veste bună pentru cetățenii europeni. Nu este o schemă obligatorie, ține de al treilea pilon, nu înlocuiește nicio niciun sistem de pensii publice existent și doar îl suplimentează, va ajuta atât pe furnizorii de pensii cât și pe uh, pensionari, deci nu înțeleg care este problema reprezentată de acest dosar. Și știu că există um, rezistență din, și din partea uh, piețelor financiare, a actorilor de pe aceste piețe financiare din anumite țări. Însă este o veste bună atât pentru piețele financiare cât și pentru cetățeni. Și care sunt avantajele acestui uh, produs? Cetățenii care nu pot obține o, o pensie decentă în anumite țări vor putea să obțină o asemenea uh, pensie uh, portabilă, simplă, ușor de înțeles și la costuri uh, mai mici uh, decât în situația actuală. Asta poate face piața unică pentru cetățenii europeni și cred că ar trebui să fim mândri de acest produs. Mulțumesc! Un minut are doamna Lopez Bermejo acum. Președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, cu mitul pe care l-ați creat al nedurabilității uh, pensiilor publice, apare un produs care deschide o nouă posibilitate de afaceri speculative în Europa. Un produs financiar care nu va putea reprezenta niciodată o garanție pentru cetățeni. Și prin avantajele fiscale, oferă avantaje doar celor mai bogați și bănților canalizând economiile lucrătorilor europeni spre piețele financiare. Nu doriți decât să faceți să crească piața unică a capitalurilor cu fonduri de pensii enorme capabile să intervină în sistemul financiar global. Datoria Uniunii Europene și a statelor membre trebuie să fie aceea de a-i proteja pe cetățeni și dumneavoastră nu respectați acest principiu, creând sisteme private cu nivel ridicat de risc care nu oferă garanții nici măcar o garanție de capital în termen real. Doriți cu adevărat să-i protejați pe cetățeni? Ei bine, trebuie să consolidați sistemele publice de pensii, care sunt cel mai bun și singurul mecanism de luptă împotriva sărăciei. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Gigolt, un minut. Liebe Kollegin... Dragi colegi, dragi uh, colegi, am auzit tot felul de argumente confuze pronunțate împotriva acestui uh, produs de pensii. Însă, Um, nimeni nu pune sub semnul întrebării faptul că pensiile publice sunt um, metoda uh, principală de a avea pensii um, la vârsta de pensionare și nu există avantaje fiscale pentru acest uh, produs de pensii uh, privat. În plus, uh, știm că există, din păcate, produse de pensii um, care nu um, realizează ceea ce uh, promit consumatorilor și tocmai de aceea este un avantaj acest produs pentru lucrători pentru cei care nu au uh, mulți, prea mulți bani pentru a-și permite o adevărată consiliere financiară și pentru a se proteja în fața acestor produse false de pensie. Și știm că tot mai mulți uh, cetățeni europeni lucrează într-o țară și apoi se mută într-o altă țară, deci nu este vorba de niciun fel de evaziune fiscală dacă îți obții uh, pensia respectivă într-un alt stat. Domnule Gigol, doamna Arena dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați, vă rog. Domnule Gigol, când spuneți uh, oamenii simpli, de cine vorbiți? Pentru că atunci când câștigi 1200 de euro pe lună, credeți că vă mai rămâne ceva ca să plătești un fond de pensii, ca să-ți garantezi uh, pensia la 65 de ani? Nu. Când spuneți că nu există evaziune fiscală, noi am cerut ca în acest proces pensia atunci când e capitalizată să fie impozitată în țara în care ați cotizat și nu am putut obține acest lucru, ceea ce înseamnă că atunci când uh, beneficiați de fondul de pensii, îl scoateți dintr-o țară, îl scoateți din mm, țara în care, spre țara în care e cel mai avantajos din punct de vedere fiscal. Deci argumentul dumneavoastră nu rezistă. Vă, vă mulțumesc. Da, ați folosit un ton uh, ridicat, însă, pe fond, uh, care este situația? Uh, în primul rând, acești oameni uh, uh simpli uh, pot câștiga chiar și mai puțin decât 1200 uh, de euro, dar ei sunt uh, deseori obișnuiți să pună totuși un bănuț deoparte și de ce ar trebui din banii respectivi să plătească comisioane și mai mari și ce uh, argumentați dumneavoastră se îndreaptă înspre un naționalism al pensiilor. Asta înseamnă că dacă v-ați uh, plăti contribuțiile de pensii într-o țară, nu mai aveți dreptul să părăsiți uh, țara respectivă? Mie nu mi se pare că ar fi o problemă dacă un francez la pensie dorește să uh, se mute în Spania. Asta înseamnă libertatea în Europa. Eine Minute. Πρωταρχικό μέλημα Domnul Sinadinos, mulțumesc. Uniunea Europeană ar trebui să-și respecte cetățenii și munca pe care o depun. Ce dorim noi e să stimulăm schemele de pensii de stat, iar ce promovați dumneavoastră aici e un produs de orientat spre investiții, care va fi obligatoriu pentru statele membre și care va primi lesniri fiscale. Uh, garantare, pensie minimă garantată, asigurări obligatorii, uh, contribuții proporționale Uh, beneficii din dividende, iată măsuri necesare și crearea unor rezerve suficiente, precum și uh, economii pe termen lung. Iată singura modalitate prin care uh, schemele naționale de pensii publice pot fi sustenabile. Apoi, fiecare cetățean poate să decidă dacă își dorește o pensie privată suplimentară. Totuși, statul e cel care trebuie să stabilească cadrul reglementar cu reguli clare, așa încât să nu există concurență neloială care prejudiciază schemele de pensii de stat. Vă mulțumesc. Uh, domnule Benife, aveți un minut și jumătate. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Votul de azi în plenară privind PEP-ul, un produs pan-european de pensii din al treilea pilon, uh, suplimentar uh, pensii, față de pensiile publice este extrem de important. Din punct de vedere financiar, PEP-ul poate să oferă um, oportunitate de a canaliza investiții private în investiții utile, stimulând astfel creșterea economică și dezvoltând concret piața internă a capitalurilor. La nivel social, uh, produsul uh, pan-european, uh, produsul pan-european de pensii poate să aibă un impact, poate să facă să scadă diferența între pensiile în societatea noastră. Este important ca produsele de pensii să fie de calitate, competitive și atractive. E bine că se creează un sistem european, uh, având în vedere că din ce în ce mai mulți cetățeni uh, trăiesc și lucrează în Uniunea Europeană în altă țară decât cea de origine. Astfel, nu pot să... E bine să aibă un singur produs de pensii complementar, fără să trebuiască să jongleze între diferitele contribuții în diferitele state membre. Din păcate, Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru uh, Pensii uh, nu are un rol uh, suficient. Uh, pentru ca acest instrument să funcționeze cât mai bine, va fi nevoie să se facă ajustări în viitor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Nachtegal, aveți cuvântul pentru un minut. Vă mulțumesc, doamna președintă. Eu am fost uh, aleasă de cetățenii olandezi și cred că avem nevoie de o impulsionare ulterioară a pieței interne. Și în plus trebuie să protejăm ceea ce am, reu- am reușit să construim în Europa și o realizare a țărilor de jos este reprezentată de sistemul de pensii. Prin uh, această și uh, olandezii sunt obișnuiți să uh, își investească economiile în, inclusiv în, uh, în pensii private. Eu mă împotrivesc introducerii un nou produs european de pensii care nu face decât uh, să permită o intervenție mai puternică din partea instituțiilor europene în sistemul de pensii uh, din țările de jos. Și cred că doar noi, olandezii, uh, trebuie să ne putem pronunța vis-a-vis -vis de acest sistem. Domnul Urban Crespo, un minut. Hello. Mulțumesc, doamnă președinte pensionarii aud instituțiile europene care spun că sistemele um, din primul pilon nu sunt durabile. E vorba de oameni care au trăit toată viața pentru a avea o pensie demnă. Societatea e obligată să le garanteze pensiile. Nu e vorba de avantaje, e vorba de drepturi. Doamnelor și domnilor, pensionarii uh, nu pot să-și permită să ne jucăm de-a cazinoul cu pensurile lor. Nici nu-și permit uh, instrumente financiare care să permită altora să facă afaceri uh, cu uh, depozitele lor Uniunea Europeană trebuie să se angajeze să apere uh, sistemele publice de pensii și nu să promoveze privatizarea acestora. Trebuie să sprijin, să-i sprijinim pe atâția pensionari care demonstrează, care apără drepturile tuturor, nu doar drepturile lor personale, ci ale uh, tuturor cetățenilor. Haideți să apărăm pensiile publice. Mulțumesc! Miranda! Vă mulțumesc, doamna Miranda, are cuvântul un minut. Da. Esta semana... Mulțumesc, doamnă președinte. În această săptămână, deputații europeni au primit peste 20.000 de scrisori și mail-uri din partea unor pensionari, mai ales din Spania, care ne cer să votăm împotriva acestui uh, uh produs. De aceea eu voi vota împotrivă e nevoie de pensii demne. O persoană care are o pensie de 400 de euro, așa cum sunt mulți uh, în țara mea, pensii de 400, 600, 700 de euro, nu vor putea să aibă acces la acest produs domnule comisar. În plus, Parlamentul European nu are competențe bugetare uh, și financiare. De aceea, acest produs este o capcană. Am cerut uh, tăieri bugetare și uh, reforme și așa mai departe. Uh, mai ales Partidul Popular în Spania a făcut o serie întreagă de reforme și pensionarii au ajuns cu cuțitul la os. Nu știm dacă viitoarele generații vor mai avea pensii. De aceea acest uh, produs va fi în uh, avantajul celor cu uh, salarii mari. Eh, și eh, vor atrage investiții care ar putea fi folosite în alte scopuri, cum ar fi eh, acela de a ajuta pe cel mai defavorizat. De aceea eu voi vota împotrivă și voi sprijini pe pensionari. Domnul Tang. Mulțumesc, doamna președinte. Piețele de capital au influențat această legislatură și ne putem întreba cu toate măsurile luate în ce privește piața de capital dacă e bine sau rău. Știu că s-a dorit ameliorarea propunerii făcute, dar ce e chiar atât de paneuropean în acest produs? Și mă refer aici și la alte produse de pe piețele de capital. În ce măsură un produs uh, pe bază voluntară va putea crea pensii care, în țări care nu posedă un astfel de sistem? De ce am fi interesați de un produs de pensii în timp ce ratele dobânzilor sunt foarte slabe și că nu funcționează în anumite țări? În țările de jos Uh, se spune dacă nu face rău, nu face nici bine, uh, dar dăunează totuși legislatorului european. Deci, pe scurt, noi suntem împotriva PEP. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, am ajuns la procedura HDI, a intervențiilor spontane. Uh, trei colegi uh, și-au manifestat dorința de a interveni. Domnul Marin este primul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să insist de la bun început că în urma argumentelor pe care le-am auzit uh, vehiculate în această dezbatere, am decis că voi vota pentru această propunere. Consider că acest produs nu va intra în concurență cu sistemele naționale de pensii, ci va permite uh, celor care uh, fac economii să investească într-un produs suplimentar pe lângă cel tradițional public de pensii. Deci, uh, sistemele tradiționale de pensii vor putea să uh, funcționeze în continuare, însă cei care dispun de anumite economii uh, și investeau în uh, produ- produse de calitate mai proastă, acum au posibilitatea să investească în acest uh, produs de bună calitate care va suplimenta, după cum am spus, sistemele uh, publice de pensii. Doamna Cuneva, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Alegerile um, urmează foarte curând. Ce fel de mesaj trimite Parlamentul cetățenilor? Uh, spunem că dorim să se, să se îmbogățească um, băncile și prețul să-l plătească lucrătorii? Uh, de ce ne grăbim așa de mult uh, să ajutăm piețele să punem mâinile pe economiile oamenilor? Uh, guvernele pot uh, să se pună de acord în legătură cu avantajele lucrătorilor și pensiile pe care le vor primi atunci când uh, se mută într-o țară în alta. Mm, ar fi mai bine să ne preocupăm de modul în care pot deveni uh, sistemele publice mai durabile, nu să ocupăm de sisteme private. Doamna Senra Rodriguez, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Microfonul vorbitoarei nu funcționează. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, mie acest produs paneuropean de pensii individuale mi se pare o insultă la adresa clasei muncitoare, o insultă la adresa tinerilor precari, o insultă la adresa femeilor, o insultă la adresa atâtor persoane care nu au un loc de muncă. Cred că pentru a garanta cu adevărat sisteme publice de pensii și pensii demne, trebuie să votăm împotriva acestui produs paneuropean de pensii individuale și să ne punem să la treabă la, pentru a um, avea măsuri care să ajute cu adevărat statele membre uh, să aibă sisteme publice de pensii mai viabile și să ofere pensii demne. Uh, o bătrânețe cu demnă nu trebuie să depinde de capacitatea noastră de a face economii. Această propunere uh, nu uh, are niciun fel de etică, are doar obiectivul de a atrage fonduri și banii publici astfel ajung în buzunarele celor care vor vinde aceste produse. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar. Uh, vă dau cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc, doamnă președinte. O dezbatere destul de vie pe o temă importantă. Întâi de toate vreau să fie limpede că cel mai important lucru pentru toată lumea e că sistemele noastre de pensii publice să fie robuste și că pot să ofere ceea ce sunt menite să ofere. Deci în multe state membre, dacă nu chiar în toate, Trebuie să reformăm sistemele de pensii publice pentru ca ele să fie puternice, chiar și într-o perioadă în care numărul persoanelor în vârstă crește în mod semnificativ raportat la întreaga populație. Deci trebuie neapărat să consolidăm schemele publice de pensii. Dar acest produs PEP despre care vorbim astăzi nu are nimic de a face cu pensiile publice, nu înlocuiește schemele de pensii publice, ci pur și simplu sporește numărul de alternative la dispoziția cetățenilor. În multe din statele noastre membre, dacă ne uităm la statistici, persoane care au joburi temporare, nu un contract de muncă um, permanent, o carieră, ci uh, joburi temporare, adesea cu salarii mici. Adesea își doresc să-și suplimenteze pensia publică subscriind uh, un produs uh, de pensii private. Iar noi ce facem acum este să le oferim mai multe alternative. Creăm reguli și regulamente pentru produsele de pensii private existente. E ceva greșit aici? Nu. Eu cred că e pozitiv. Pentru că, într-adevăr, uh, furnizorii se vor regăsi în concurență și atunci produsele vor fi mai sigure, mai ieftine, deci totul în beneficiul consumatorului. Am uh, văzut că această temă e ușor de instrumentalizat uh, vederea dezinformării, transmitând mesaje potrivit cărora privatizăm schemele de pensii publice. Toată lumea trebuie să știe clar că acest lucru nu e adevărat. Sunt sigur că deși există ideologii diferite, priorități diferite, uh, eu nu pot să cred că în acest hemiciclu nu este nimeni care vrea să transmită acest fals mesaj dincolo de frontiere și cred că e cel mai adecvat să explicăm ce înseamnă acest produs și ce aduce societăților noastre și în același timp să transmitem mesajul că trebuie să fim responsabili și să ne asigurăm că schemele publice de pensii sunt într-o formă bună, chiar și în viitor, atunci când vor fi tot mai puțini oameni care lucrează și tot mai mulți pensionari. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, dom- domnule comisar. Dau din nou cuvântul raportare pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc colegilor care s-au pronunțat pentru acest uh, produs. Aș dori să mulțumesc raportorilor din um-, Umbra și președinției austriece, în primul rând, uh, care a contribuit cel mai mult la acest uh, dosar colegilor care s-au pronunțat foarte negativ și care au spus că vor vota împotrivă. Mulți dintre ei deja au părăsit sala pentru că nu sunt interesați să asculte argumente, însă au fost vehiculate multe vești false în această dezbatere, așa cum a spus și comisarul, că dacă ați vota Uh, împotrivă, aceste produse private nu vor mai exista pe piață. Nu este adevărat. Uh, cei care vor vota împotrivă îi vor uh, ajuta pe așa numiții cowboy de pe această piață, care există deja pe această piață. După cum am spus, noi introducem un grad suplimentar de reglementare. Apoi sunt cei care au spus că dacă am votat pentru, am slăbi sistemele publice de pensii. Din nou, un alt argument neîntemeiat în loc să, să votați împotriva unui asemenea produs bine reglementat, ar trebui să discutați cu propriile guverne, să le cere să-și reformeze, să-și întărească sistemele publice de pensii, care, uh, pentru că PEP-ul nu are nicio legătură cu aceste uh, sisteme și ele sunt subminate pentru că guvernele res, uh, respective nu fac nimic pentru a le susține și mă adresez acum în limba olandeză colegilor din Olanda. Astăzi am auzit că uh, Europa nu ar încerca decât să um, acceseze economiile făcute de, Oland- de olandezi. Însă nu este adevărat, dragi colegi. Este, din nou, o mare uh, prostie acest argument uh, la care se recurge doar pentru a ob- obține uh, titluri uh, importante în presă acest regulament, în plus, nu are nici o legătură cu politicile uh, fiscale și mă adresez doamnei Arena care s-a reîntors. Nu se modifică cu nimic uh, legislația fiscală. Vă rog să citiți acest regulament care nu face decât să stabilească standarde pentru protecția consumatorilor legate de produse care se află deja pe piață. Nu face nimic în plus ar trebui să salutați acest uh, regulament. Am uh, acceptat uh, amendamentele depuse de grupul dumneavoastră, care nu totdeauna a fost reprezentat la aceste negocieri, cu excepția domnului Gualtieri de CES și de ar avea toate motivele să voteze pentru acest produs. Vă mulțumesc, spunea doamna președintă. Vedem că s-a strecurat uh, oarecum campania electorală în această sală. Dezbaterea s-a încheiat. Votul uh, va avea loc astăzi la prânz. Urmează acum uh, raportul domnului Casa, echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor în viață. Domnule Casa, aveți cuvântul timp de 4 minute. Președinte, Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem uh, la doar câțiva pași uh, de uh, un uh, vot pozitiv în plenară și sunt convins că acest raport va îmbunătăți viața familiilor din Europa. Cred că acest act juridic este echilibrat și oferă aceleași drepturi femeilor și bărbaților pentru concediu parental și de îngrijire. Această directivă uh, oferă 10 uh, Eh, zile de concediu de paternitate, două eh, luni de concediu plătit părinților, eh, concedii de îngrijire și dreptul părinților de a cere flexibilitate la locul de muncă pentru a-și îngriji copiii. Astfel se oferă dreptul suplimentare părinților și îngrijitorilor și se va oferi mai multă egalitate de gen pentru ca responsabilitățile să fie mai bine împărțite între părinți. Întotdeauna am sprijinit eliminarea inegalității de gen uh, și am încurajat echilibrul între uh, viața profesională și cea privată, precum și când vine vorba de oportunități. Avantajele nu trebuie să fie doar pentru angajați, ci și pentru angajatori. Diverse studii au arătat că, în mod tradițional, femeile sunt cele care suferă cel mai mult sunt cele care poartă responsabilitatea pentru creșterea copiilor. Pentru uh, părinți și îngrijitori, um, rezultatul este că femeile deseori trebuie să renunțe la locuri de muncă. Astfel apar diferențe când vine vorba de egalitatea de gen, când vine vorba de venituri sau de pensii. Aceste măsuri uh, vor facilita uh, împărțirea responsabilității creșterii copiilor între soți, sau îngrijirea persoanelor dependente. Astfel, atât bărbații cât și femeile se vor putea ocupa de copiii mici. Femeile trebuie să beneficieze de sprijin um, în accesul uh, pe piața muncii uh, și să își atingă astfel întregul potențial la locul de muncă. Trebuie să ne asigurăm um, că tații sau mai mult tați se vor implica în creșterea copiilor. Trebuie să le oferim astfel instrumentele care să le permită să atingă aceste obiective. În societatea actuală trebuie să recunoaștem uh, și importanța îngrijitorilor. În orice familie, a îngriji pe cineva înseamnă um, o implicare fizică, dar și mentală. Trebuie să acordăm mai multă importanță îngrijitorilor și sprijinul necesar. Cred că aceste propuneri Uh, vor oferi avantaje tuturor membrilor familiilor care vor putea să-și îngrijească rudele și um, bunicii sau părinții. Trebuie să ținem cont de această realitate și să legiferăm inclusiv uh, pentru aceste categorii. Uh, în astfel, uh, în noua societate europeană, copiii vor crește într-un mediu în care părinții vor împărți între ei responsabilitățile. Se va schimba astfel cultura în legătură cu această responsabilitate. Închei uh, cerându-vă să sprijiniți acest act legislativ echilibrat, este, care este bun pentru femei, pentru bărbați, uh, pentru familii și pentru pentru economie. Este un pas înainte spre o Europa mai socială. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și pentru că ați respectat timpul uh, uh, de vorbire și acum în numele uh, Comisiei FEM are cuvântul doamna Kozlovska Raiviț, două, două minute. Mulțumesc, doamnă Președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. În numele Comisiei FEM aș vrea să-mi exprim satisfacția pentru finalizarea acestui proiect extrem de important. Vreau să îl felicit pe domnul Caza pentru felul în care a administrat acest dosar și vreau să mulțumesc tuturor organizațiilor care au contribuit la acest proiect și într-o manieră foarte constructivă. Acest raport a fost uh, analizat și în Comisia pentru Drepturile Femeilor, deoarece o lipsă de echilibru de gen poate să ducă adesea la situații dificile pentru femei, pentru că femeile sunt cele care joacă rolul principal în familie. Dacă copilul e bolnav, ele rămân acasă cu copilul, ele plătesc prețul cel mai mare și uh, nu trebuie să continuăm să acceptăm ca femeile să facă sacrificii pentru familiile lor. Mai mult decât atât, femeile sunt cele care uh, au salarii mai mici. Uh, angajatorii asociază viața de familie cu faptul că femeile sunt mai puțin disponibile pentru muncă. Tocmai de aceea, ele nu sunt angajate um, cu la fel de mare ușurință ca bărbații. Acum, acest nou regulament va încuraja o abordare mai flexibilă pentru organizarea muncii și va duce la o mai bună distribuire a sarcinilor familiale între părinți. Mai mult decât atât, atât poziția femeilor cât și cea a bărbaților va fi consolidată. Fiecare va avea grijă de copil acasă și e un element foarte important. Familia astfel devine mai unită. Haideți să ne amintim de elementele cele mai importante. Un minim de două luni de concediu parental, și, de asemenea, concediu de paternitate. O propunere foarte bună pentru toate părțile implicate. Iată de ce aș vrea să fac un apel la toate grupurile politice să susțină acest proiect de raport. Haideți să îi ajutăm pe părinți, pe copii și familiile în general. Mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele Comisiei dau cuvântul doamnei Tyson. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Stimați raportori, stimați eurodeputați, permiteți-mi să mulțumesc Parlamentului European, uh, Comisiei competente pe fond și comisiilor asociate, în mod specific raport, domnului raportor, uh, Cazar, uh, coraportoare doamna Kozlovska, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru Uh, munca angajată pe marginea acestei uh, directive. Ați uh, făcut tot ceea ce ținea de dumneavoastră pentru a ajunge la un acord bun pe marginea acestui dosar. Acest acord nu ar fi fost posibil în lipsa bunei voințe și în lipsa cooperării din partea Parlamentului și din partea Consiliului și în lipsa hotărârii dumneavoastră de a obține un rezultat pozitiv în urma acestor negocieri. Prin intermediul acestei direct, uh, directive ne dorim să îmbunătățim participarea femeilor pe piața muncii și să le garantăm uh, echilibrarea între viața profe- uh, profesională și cea familială. Permitem părinților, um, taților să se implice mai mult în viața familială. Până acum, în acest moment, părinții sunt nevoiți să facă un act de echilibristică între viața familială și cea profesională și acest acest lucru este evident din datele uh, statistice. Rata de ocupare în rândul femeilor este cu 11,4% mai redusă decât în rândul femei uh, bărbaților, ceea ce înseamnă că există o diferență de plată de 16% care devine 36% când discutăm mai târziu despre pensii. Uh, stimați eurodeputați, există unii care afirmă că această propunere ar impune uh, reguli familiilor, că ne-am uh, implica în uh, deciziile personale. Eu nu sunt de acord și din potrivă. Uh, Uh, spun că această directivă oferă mai multe oportunități, stimulente, alegeri cetățenilor noștri care pot să-și definească singuri uh, echilibrul între viața familială și cea profesională. Ultima decizie rămâne în continuare uh, cea a părinților. Um, în urma acestei uh, directive, două din cele patru luni de concediu uh, parental de creștere a copiilor um, vor fi uh, netransferabile și vor fi plătite la un nivel adecvat de statele membru. Și mi se pare că este un compromis echitabil acesta în urma negocierilor. În plus, familiile se vor bucura de 10 zile de concediu parental plătit la nivelul unui concediu medical și doriți se vor bucura de aranjamente flexibile de muncă și, în ultimul rând, această directivă va răspunde uh, unei din principalele provocări cu care se confruntă societatea noastră, cea demografică reprezentată de îmbătrânirea, uh, îmbătrânirea uh, populației, introducând o, un concediu de îngrijire de 5 zile. Este pentru prima dată când directiva introduce un asemenea concept de îngrijire Stimați membri ai Parlamentului European, eu sunt convinsă că această directivă oferă îmbunătăți, îmbunătățiri concrete fam, uh, familiilor și activității profesionale a, cetățe, a cetățenilor noștri, transformă pilonul drepturilor sociale în realitate și este un pas înainte pe calea implementării um, obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite. Vă mulțumesc și vă mulțumesc și pentru uh, angajamentul și munca dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna comisar. Am ajuns la oratorii numele grupurilor politice, numele PPE. Are cuvântul doamna Moran Chartier, timp de două minute. Merci, madame. Mulțumesc, doamna președinte. Primele mele cuvinte vor fi adresate doamnei comisare Marian Tyson. Am multă admirație pentru ceea ce faceți uh, prin intermediul acestui text, doamnă comisară. Este un text extrem de modern și ați fost curajoasă atunci când ați propus acest text care încurajează echilibrul între viața familială și cea profesională. Ați dat dovadă de curaj pentru că este un text care schimbă obiceiurile ancestrale din societățile noastre. Societăți în care sarcina familiei, a copiilor, este doar a femeilor. Astfel, le este, uh, se, se pun uh, uh, se pun piedici în calea carierei lor și scade însăși prețul lor pe piața muncii. Astfel, îndepărtați aceste bariere din calea femeilor și doresc să vă mulțumesc în numele tuturor acestor femei. Mulțumesc, bineînțeles, raportorului nostru, David Casa, care a știut să meargă până la capătul convingerilor sale este meritul deputaților europeni, pentru că Comisia poate să ne propună uh, un text bun. Uh, raportorul cu raportorul din umbră pot să colaboreze bine dacă trilogurile nu sunt eficace, um, toată această muncă nu ar servi la nimic. Deci, iată, vă mulțumesc tuturor pentru că punem um, o nouă cărămidă la edificiul Europei Sociale și trebuie să sprijinim această măsură care schimbă piața muncii, schimbă modul în care vedem familia și schimbă echilibrul între bărbați și femei. Se schimbă piața muncii pentru că ieșim din această logică a sarcinii femeii și uh, oferim egalitate la nivel de salariu și de carieră. Este ceea ce dorim pentru femei. Mulțumesc, doamnă comisar, și mulțumesc colegilor mei. Vă mulțumesc. În numele uh, grupului Eșidă are cuvântul doamna Arena, 2 minute 30. Mulțumesc. Sunt de acord cu doamna Moran Chartier în ce privește mulțumirile către doamna comisar, dar și către raportor pentru întreg acest dosar. E adevărat că în secolul 21 încă trăim epoca discriminării din societățile noastre, discriminări vis-a-vis -vis de femei în special. Aceste femei care astăzi sunt discriminate în ocupare, în carieră, în salariu. Motivele? Aș spune motivul, pentru că putem fi mame. Motivul tuturor acestor discriminări e capacitatea noastră fiziologică de a naște copii și nu neapărat faptul de a avea copii, ci de uh, probabilitatea de a avea copii într-o zi. Iată ce ne discriminează. Iată la ce se uită angajatorul ca un risc vis-a-vis -vis de ocupare și de carieră. 9 luni de sarcină ar justifica astăzi o rată de ocupare inferioară a femeilor față de bărbați și 16% diferență salarială. Justifică 30% diferență la pensie, vă dați seama? Doar 9 luni din viață vă pun într-o astfel de situație de inferioritate. Astăzi s-a propus o soluție, o soluție potențială, care e aceea de a pune pe picior de egalitate bărbații și femeile. E adevărat că nu vom reuși doar printr-o directivă. 10 zile de concediu de paternitate nu e echivalentul concediului de maternitate, dar e un pas înainte. 10 zile plătite, concediul parental apoi sau de creșterea copilului, netransferabil vorbim o de o netransferabilitate de două luni. E un pas înainte, dar s-ar putea merge mai departe, mai ales în ce privește salariul. Situația va fi evaluată. Concediul pentru îngrijire, 5 zile, un nou drept care se deschide, iată, și care trebuie evaluat. Vreau să vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru ce s-a făcut pentru acest pas înainte, dar, bineînțeles, trebuie să verificăm transpunerea acestei directive, pentru că nu e decât un punct de plecare și fiecare stat membru care se simte mai generos și vrea să meargă spre mai multă egalitate între femei și bărbați, e mai mult decât binevenit să facă mai multe pentru uh, evitarea discriminării. Dar noi aici, în Parlamentul European, trebuie să veghem ca această directivă să meargă în sensul unei lupte împotriva tuturor discriminărilor față de femei pe piața forței de muncă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc în numele grupului ECR. Are cuvântul doamna Zitnanska, un minut și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, în Parlamentul European deseori discutăm despre egalitatea între bărbați și femei, despre o mai bună uh, încorporare a femeilor pe piața muncii, despre un mai bun echilibru între viața profesională și cea uh, familială și despre care ar fi cel mai bun instrument care să ne permite să atingem toate aceste obiective. Această propunere se bazează pe un standard minim care uh, um, apoi poate fi modificat dintr-un anumit punct de vedere de statele membre pentru a reflecta uh, caracteristicile specifice. Uh, această propunere uh, ține seama de interesele legate de îngrijirea uh, minorilor, uh, a persoanelor în vârstă și cred că acest sprijin ar putea fi unul și mai mare. Însă, această îmbunătățire suplimentară mm, trebuie să țină de statele membre, care, după cum spuneam, trebuie să dispună de această marjă de uh, a, mod, a modifica directiva. Uh, inclusiv uh, concediul, uh, un concediu parental câteva zile dedicate uh, taților. Este o idee foarte bună. În Slovacia ni s-a tot promis acest lucru de mult timp, însă nimic concret nu s-a făcut și mă bucură faptul că începem să discutăm și necesitatea îngrijirii rudelor pe plan european și că a apărut acest concediu pentru îngrijire. Sprijinirea familiilor în Europa este extrem de importantă. Vă mulțumesc! Mulțumesc. În numele grupului ALDE are cuvântul doamna Weber. Două minute. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Cred că raportorul și raportorii din umbră merită mulțumirea noastră. Această directivă este aliniată cu ambițiile din propunerea Comisiei. Noi aici în Parlament am reușit totuși să ameliorăm propunerea, dar după negocieri dificile cu Consiliul și textul la final și-a pierdut din potențial. Eu mi-aș fi dorit prevederi mai solide în ce privește uh, concediul de paternitate, concediul parental și nivelul salarial, pentru că studiile ne arată că un procent de aproximativ 85% din lucrători de, um, de plată, 80% din salariu pe parcursul concediului este un stimulant. Admite, povara rămâne pe femei. Cei doi colegislatori nu au putut obține un acord pe uh, aspectele ce țin de ocupare. Prea mult rămâne la latitudinea statelor membre și până la urmă schimbările vor fi minore vis-a-vis -vis de, stația, de situația actuală. Va fi un pas înainte, dar unul foarte mic. În ce privește concediul pentru îngrijire, iată în sfârșit o noutate la nivel european, dar regret să spun că statele membre au fost uh, prea precaute în abordarea lor. Studiile arată că datorită responsabilităților de îngrijire îngrijire a persoanelor în vârstă sau bolnave în familie, femeile sunt întotdeauna primele care se sacrifică în detrimentul independenței financiare, uh, locului de muncă, carierei și a vieții sociale. Totuși rămâne un pas înainte, deși nu e nici de cum o revoluție, măcar acum vorbim de un concediu de paternitate plătit la nivel național, concediu parental netransferabil de două luni și plătit și concediu pentru îngrijire. Mai mult decât atât, lucrătorii pot cere un program de muncă flexibil pentru a-și echilibra viața personală cu cea profesională. Sper ca în viitor să ameliorăm lucrurile încă și mai mult. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc în numele grupului GUE Angel, are cuvântul Uh, pentru mine, doamna González Penias. Mulțumesc, doamnă președinte. Concedite de maternitate și paternitate de aceeași durată, netransferabilă și plătită 100% din salariu. Aceasta este poziția noastră și acordul previzoriu e foarte departe de aceasta și este insuficient pentru noi. Am depus amendamente uh, în legătură cu netransferabilitatea, care este o condiție indispensabilă ca să existe egalitate când vine vorba de îngrijire, dar și pe piața muncii um, plata 100% și nu 80% este indispensabilă pentru ca uh, îngrijitorii uh, să nu trăiască mai puțin bine. Uh, cele două săptămâni de concediu de paternitate trebuie să fie obligatoriu pentru că cineva trebuie să aibă grijă și de mamă. Această directivă stabilește standarde minime. Înțelegem că standardele minime în toată Europa sunt pozitive și se îmbunătățește astfel, se îmbunătățește astfel viața anumitor cetățeni. Dar am fi avut oportunitatea să mergem mult mai departe, să facem un pas în plus spre construirea unei Europe sociale care luptă pentru egalitate. Însă sper că așa va fi în următorul mandat, sper că se va revizui această legislație și că vom face pași înainte. Mulțumesc! Vă mulțumesc în numele verzilor. E, uh, are cuvântul domnul Urtas în un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Textul uh, ne lasă cu un gust amar. Suntem departe uh, de uh, concedii egale, netransferabile și plătite 100%, dar anumite elemente introduse vor avea un efect real asupra vieții multor persoane. În 5 țări se va introduce pentru prima dată concediu de paternitate și în 8 acest concediu va fi mai lung decât este astăzi. Și în cele 4 luni de concediu parental, două vor fi netransferabile. Ehm, s-au făcut mici pași înainte, în ciuda faptului că eh, plata concediului parental de paternitate va fi mult mai scăzut decât 80%, care ar fi minimul recomandabil și concediul parental, din păcate, eh, nu are eh, un procent minim de plată. Deci, iată, nu s-a obținut tot ceea ce am fi dorit. Uh, doresc să spun uh, uh, că raportorii au avut ambiție, însă, însă concediul nu, însă, mă scuzați, Consiliul nu a avut ambiție. Întotdeauna când dorim să introducem o măsură socială, Consiliul o reduce din cauza faptului că va costa în statele membre. Va trebui să îmbunătățim aceste prevederi în următorul mandat. Mulțumesc! Mulțumesc în numele FTD, are cuvântul doamna Beghin. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Indiferent care este ideea dumneavoastră în legătură cu familia, putem fi cu toții de acord în legătură cu un lucru. Cea mai mare provocare pentru Europa nu este globalizarea sau terorismul. Este aceea de a continua să avem familii în viitor, să existăm, practic. Studiile demografice arată că populația europeană scade, va scădea până, scădea până în 2050 și trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a inversa tendința. Dar dacă nu garantăm drepturi lucrătorilor și protecție tinerilor, nu ne putem aștepta că vor avea mijloace necesare pentru a crea o familie. Iată de ce sunt foarte mulțumită de această directivă care avea un impact concret asupra vieții a milioane de cetățeni europeni, va ajuta tinerii și femeile să beneficieze de condiții mai bune locuri de muncă și să concilieze viața profesională cu cea privată. După negocieri de durată, se creează concediu de paternitate în toate statele europene și este de cel puțin 10 zile și uh, obligă angajatorii să plătească concediul de paternitate adecvat. Se introduce concediul parental două luni uh, plătite și netransferabile. Astfel, uh, ambii părinți vor putea ocupa de familie, astfel uh, nu va fi totul doar pe umerii femeilor. Am cerut uh, de asemenea mea, uh, urare mai flexibile și grație uh, lucrului de la domiciliu și uh, posibilitatea de a beneficia de oportunități de azi pentru a se ocupa de persoanele dependente, bolnave sau cu dizabilități. Am fi putut să obținem mult mai mult. De exemplu, pentru întreprinzători, pentru independenți sau crearea de structuri pentru îngrijirea copiilor. Am fi cerut de asemenea să se prevadă forme de asistență domestică în, la, în casă de către operatori specializați mobilizați pentru a concilia viața profesională cu uh, nevoia de a avea grijă de copii sau de bătrâni. Din păcate, nu s-a răspuns tuturor dorințelor noastre, dar rezultatul final este totuși satisfăcător. Chiar dacă această directivă nu este perfectă, ea are potențialul de a schimba în bine viața a milioane de cetățeni uh, și de a inversa uh, scăderea demografică pe continentul nostru. Deci, dragi colegi, indiferent cum vedeți familia, vă invit să votați în favoarea acestei directive și să contribuiți uh, de la nivelul dumneavoastră la salvarea Europei. Mulțumesc! Vă mulțumesc în numele Nele. Are cuvântul doamna Meland, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest dosar care e menit să ajute lucrătorii în viața personală și în cea profesională, e o ingerință în sfera privată. UE se amestecă acum în viața fiecărui lucrător, încă de la nașterea copiilor, în ce privește educarea, ajutor atunci când se pierde autonomia unui membru al familiei și așa mai departe. În ciuda ce se declară anume eh, echilibrul între viața personală și privată, nu se face decât să se creeze dezechilibre, pentru că spatele acestei idei, uh, sunt trei riscuri majore. Orice text legislativ în acest domeniu nu ține decât de competența statelor membre. UE nu are uh, dreptul să fixeze niciun fel de rată salarială, zile de concediu sau așa mai departe, pentru că vorbim de principiul subsidiarității. Și nu poate fi constrânsă o țară precum Franța, care are tot arsenal de care are nevoie, fără să mai numărăm dezechilibrele uh, în alte state. În plus, aceste dispoziții pur societale nu sunt de resortul angajatorului, care trebuie să furnizeze activități profesionale într-un mediu acceptabil și nu să impună un paternalism obligatoriu pe care nu-l dorește. Apoi, acest text impune o prevalență a vieții personale asupra vieții profesionale, care până la urmă deveni o frână majoră la dinamica economică a Europei, atingând în principal IMM-urile și IMM-urile care se vor regăsi într-un dezechilibru. Mersi. Dar acum cuvântul domnul Fontolis, ne-a afiliat un minut. Crearea întemeierea, întemeierea unei familii este poate cel mai important moment din viața unei uh, persoane și mm, trebuie să mm, încurajăm uh, tinerii să fac acest uh, pas, să întemeieze familii. Este un lucru important și pentru uh, lucrători, pentru că cei care au o familie nu trebuie să aibă apoi de suferit la locul de muncă. Ar trebui să fim de acord cu un, uh, cu un concediu parental de care să se bucure ambii părinți. Ar trebui să există un, o perioadă flexibilă din acest punct de vedere pentru ca copiii să poată fi îngrijiți să spunem, până la vârsta de 12 ani. Și apoi ar trebui să existe posibilități suplimentare pentru cei care trebuie să se ocupe de uh, copii care au uh, disabilități și de uh, rudele bolnave, de exemplu. Mulțumesc, am ajuns la ceilalți oratori. Uh, doamna Ribeiro, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna comisară, Europa trebuie să răspundă exigențelor uh, societăților sale în schimbare. Familiile au copii din ce în ce mai târziu. Femeile sunt uh, din ce în ce mai prezente pe piața muncii, un lucru pozitiv, sunt din ce în ce mai active. Părinții, inclusiv bărbații, uh, își cer dreptul de a fi părinți. E foarte bine observăm că în Europa există diferențe mari între feme drepturile femeilor și ale bărbaților, ceea ce nu permite o conciliere a vieții profesionale cu cea familială. Mulți stați nu se pot implica suficient în viața copiilor lor. Um, nu există o adecvare între nevoile întreprinderilor și uh, viața părinților. De aceea scade natalitatea și populația europeană îmbătrânește. Copiii au de suferit de pe urma acestui, uh, acestei realități. Um, părinții nu trebuie să se ocupe doar de copii, ci și de propriilor părinți. Deci, iată, avem responsabilități și față de persoanele în vârstă care trebuie să poată să rămână în domiciliul familial, care le oferă mai multă stabilitate um, dacă copiii acestor persoane în vârstă uh, au un loc de muncă, de multe ori nu se pot ocupa cum trebuie de proprii părinți. De aceea e nevoie de măsuri de urgență um, pentru îngrijitori. Din păcate, Ehm, directiva nu a mers mai departe pentru a face față provocării legate de viitorul Europei. Mulțumesc, doamna Binkeviciute. Mulțumesc, doamna președintă doamna Binkeviciute. Astăzi în uh, Parlamentul European, adoptând această directivă, transmitem un mesaj pozitiv tuturor lucrătorilor, în special familiilor cu copii cele care au grijă de uh, rudele bolnave sau în vârstă. Trebuie să ținem seama de îmbătrânirea populației în Europa și deci e nevoie de mai, un mai bun echilibru între viața personală și cea profesională. Astfel susținem și o uh, creștere a natalității tații uh, vor putea de acum să-și ia un concediu de paternitate și concediu parental, ceea ce le va permite femeilor să uh, își urmeze cariera. Obiectivele acestei directive sunt mai ambițioase decât uh, cele ale statelor membre și salut acordul obținut după negocieri și faptul că fiecare tată de acum va putea să-și ia 10 zile de concediu de paternitate la nașterea copilului său așa încât ambii părinți să uh, poată îngriji copilul. Pentru prima dată avem la nivel european și acest concediu de îngrijire de 5 zile pentru îngrijirea rudelor uh, în vârstă sau bolnave din familie. Este important de asemenea să creăm un mediu prietenos vis-a-vis -vis de familie la locul de muncă, așa încât angajatorii să poată oferi condiții de muncă flexibile pentru Um, lucrătorilor, condiții bune pentru pensii și sănătate. Îi mulțumesc, doamne comisar, uh, pentru angajamentul ei. Confucius. Domnul Hoc, aveți cuvântul un minut. Vă mulțumesc, doamna președintă. Confucius ne spune că trebuie să ne alegem o muncă care ne place și nu, mai, nu va mai fi nevoit să lucrăm nicio zi din viața noastră. O persoană mulțumită cu viața personală va fi mult mai implicată și în cea profesională și ar fi ideal să găsim un echilibru între uh, aceste două uh, domenii și o directivă din acest punct de vedere este o idee bună, însă nu trebuie să uităm că este vorba de investiții pe termen lung. Investim în familii care, permițându-le să se ocupe mai bine de persoanele în vârstă, Constituția Pol- din Polonia se referă la faptul, la responsabilitatea specială care revine uh, statelor din acest punct de vedere. Însă, în acest caz, uh, considerăm că Uniunea Europeană intervine, prea, merge prea departe prin această ingerință în dreptul familial. Anumite uh, norme sunt incompatibile. De exemplu, în Polonia mm, sunt 14 zile de concediu de paternitate la nașterea unui copil. Deci suntem de acord, însă uh, nu considerăm că cele două luni netransferabile uh, sunt adecvate. Domnul Calveșambon, un minut. Comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, doamnă comisară. Felicitări tuturor raportorilor uh, și raportorilor din umbră și mai ales domnului raportor Casa, care cu siguranță ne propune un text extrem de important pentru cetățenii europeni și pentru lucrători. Echilibrul între viața profesională și cea familială este o provocare considerabilă pentru mulți lucrători, dar uh, în mod evident acest text este un pas, nu un pas mic, ci un pas important spre promovarea egalității între femei și bărbați într-o societate care va reduce uh, diferențele de gen și va oferi un echilibru între viața profesională și cea privată. Insist însă că acesta se înscrie în dezvoltarea pilonului social european și mă bucur că participăm la adoptarea acestor directive care oferă drepte, drepturi minime de bază uh, pentru coeziunea societății europene și Revin la ceea ce a spus colegul Ortasuna din aur. Bineînțeles că statele membre vor trebui să facă pași înainte. Provocarea pentru următorul mandat pentru noi este aceea de a crea o solidaritate financiară europeană în domeniul social. Bună ziua tuturor! Are cuvântul doamna Cumeva, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cum recunoști un părinte? Părinții sunt ca un uh, arc, iar copiile sunt săgețile. Nu e ușor în viață să reconciliezi uh, cariera cu familia. Din păcate, concediul de maternitate nu a fost prelungit, deci s-a pus mult accent pe asta și încă tot nu avem suficiente regulamente în ce privește concediile. Dar totuși această directivă e un prim pas înainte ce va permite la milioane de părinți în Europa să fie prezenți în viețile copiilor lor, părinți care apoi să rămână în memoria, în amintirea copiilor lor. E un viitor pe care ne-l dorim, un viitor în care Europa să fie mai socială, mai justă. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, Mitro, domnul Mitrofanos. Un minut. Thank you, Chair. The Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest raport privind echilibrarea vieții profesionale cu cea personală este, a fost un uh, proiect pe termen lung și pentru noi, pentru că am avut nevoie de mult timp pentru a încheia aceste negocieri. În uh, încheierea, pentru a încheia acest proces care a durat câțiva ani, aș dori să precizez faptul că acordul uh, găsit îmbunătățește cadrul uh, concediilor uh, parentale, însă se este departe de nivelul de ambiție pe care uh, și l-ar fi dorit Parlamentul European. Cu toate acestea, în calitate de cetățean și simplu tată, mă bucură faptul că în cele din urmă, într-un document european, se vorbește despre um, un concediu de 10 zile dedicat uh, taților. Uh, ar trebui uh, și cred că introducerea concediului de, de îngrijire este o realizare concretă a Parlamentului European uh, pe parcursul acestui mandat legislativ. Mulțumesc! Domnul Cioca, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană face bine să meargă în direcția strategică a investițiilor în politicile um, de conciliere a vieții profesionale cu cea privată. Cu siguranță aceasta este direcția cea bună. Trebuie să investim în rolul familiei și în relansarea natalității uh, sunt elemente importante pentru Liga Nord, dar și pentru întreaga societate și pentru întreaga Europa. Concilierea vieții profesionale cu cea privată ajută bărbații, femeilor, economia italiană și cea europeană. Trebuie să luptăm împotriva declinului demografic Europa trebuie să creadă în concilierea vieții private cu cea profesională Uh, și să recunoască rolul regiunilor uh, care au dezvoltat în ultimii ani modele de conciliere ale vieții profesionale cu cea privată, uh, avangardiste, capabile să dea soluții concrete la nevoilor de conciliere între viața privată și cea familială. Lombardia a investit 30 de milioane de euro în ultimii ani în această prioritate. Cer Europa să creadă în rolul regiunilor, în soluțiile de proximitate, așa cum a făcut-o Lombardia în ultimii ani. Investițiile în regiuni înseamnă investiții în soluții de conciliere ale vieții profesionale cu cea, pri, ă, cu cea privată. Are cuvântul acum doamna Stroidrova, două minute. Udeleni slova, colego. Mulțumesc. Domnule președinte, dragi colegi, doamnă comisar, eu cred că E un motiv de bucurie pentru dumneavoastră să auziți atâtea laude mm, pe acest dosar, inclusiv laude la adresa trilogurilor. Unii au fost mai ambițioși decât alții, unii încă se opun, dar până la urmă s-a găsit un compromis ce pare să fie bun pentru toată lumea putem spune că sunt măsuri ce vor susține familiile și părinții. Eu sunt întru totul de acord cu această propunere și aș sublinea patru puncte care sunt importante din punctul meu de vedere. 1 un minim de două săptămâni de concediu de paternitate, apoi cele două luni de concediu parental netransferabil, susținerea unor condiții de muncă flexibile și concediul de îngrijire. Iată standarde minime pe marginea cărora am putut fi de acord la nivelul tuturor celor 28 de state membre, fiecare cu un sistem diferit, cu o tradiție diferită. Deci iată că am putut fi de acord asupra acestor patru măsuri și cred că această directivă e un semnal puternic către statele membre că Până la urmă, copiii sunt o investiție în viitor. Copiii sunt viitorul Uniunii Europene și al statelor membre. Și trebuie să-i susținem pe părinți în responsabilitatea lor parentală. Mi-aș dori ca în viitor să ne gândim tot mai mult la eforturile tuturor părinților. Dacă stai acasă cu copilul tău, e și asta o muncă și ar trebui să respectăm o astfel de muncă. E o sarcină acum pentru statele membre. Toți părinții ar trebui să aibă posibilitatea de alegere liberă și toți părinții trebuie să simtă că sunt respectați de societatea în care trăiesc și de stat. Pentru că, din nou, vorbim de investiție în, vi- în viitor. Abia aștept să punem în practică această uh, măsură. Doamna Iongherius, acum un minut. Eh, Domnule președinte, când uh, um, părinții întotdeauna își doresc ca și copiii lor să se uh, bucure de bunăstare și uh, toți părinții își doresc timp suficient pentru a se ocupa de creșterea copiilor și acest lucru nu ar trebui să depindă de veniturile pe care le are o familie. Însă, nu, nu întotdeauna și nu toți părinții își pot permite să își ia întregul, să profite de întregul uh, concediu uh, parental. Și mă, mă bucură faptul că prin această uh, directivă reușim să îmbunătățim situația. Mamele Um, trebuie să um, fie ajutată de uh, tați în, în activitatea de îngrijire a copiilor. Ambii părinți trebuie să se bucure de momentele uh, de bucurie um, aduse de nașterea unui copil. Nu este foarte important să, din acest punct de vedere să există șanse egale pe piața muncii și această directivă este un pas bun înainte. Domnul Vistisan, un minut. Mulțumesc. Actul legislativ pe care îl votăm astăzi arată din nou că Uniunea Europeană uh, se amestecă unde nu-i fierbe oala. E vorba de ipocrizie. Dictați bărbaților și femeilor cum trebuie să-și organizeze propria familie pentru uh, Um, ca copiilor să pornească în viață cu dreptul. Noi considerăm că politicile sociale trebuie definite de statele membre. Cele care colectează impozitele și care sunt responsabile pentru politicile lor fiscale. De aceea, această dezbatere trebuie să aibă loc în statele membre respingem ideea ca Uniunea Europeană să se implice în domeniul social să influențeze viața familială și statele membre să-și vadă redusă marja de uh, manevră. Domnul Pimenta Lopez. E un um exemplu de retroces. propunere de directivă e un exemplu de recul social și de exploatare a lucrătorilor, definirea unor perioade de concediu sau de remunerare pe baza de concediul de boală, definirea remunerării, remunerării în funcție de concediul, de eh, concediul parental sau pentru îngrijitori, toate acestea merg în direcția proastă. Există condiții suplimentare impuse de acum, în plus de cele decise de patronat. Și cum spuneam, intervin o seamă de condiții care ar putea să excludă pe lucrătorii temporari, de exemplu. Acest lucru nu favorizează părinții, ci patronii. Prezentăm propuneri care ar permite extinderea concediului de paternitate cu remunerare la fel pentru concediul de maternitate. Uh, propunerile însă au fost respinse de Parlamentul European. atât deci, ce noi vom respinge acest text. Domnul Reitke, un minut. Thank you, Mr. Chair. Vă mulțumesc, domnule uh, președinte. În ultima perioadă și mai ales odată cu începerea campaniei electorale, sunt diseminate minciuni în Europa despre familie europene. Pentru a proteja familia trebuie să uh, îi urâm pe cei care fac parte din comunitatea LGBTI și că există o singură uh, viziune asupra uh, familiei. Cu ocazia ultimului congres uh, dedicat familiei care s-a Uh, a avut loc la uh, Verona, am văzut că există o alianță în acest sens. Eu cred că pentru a proteja familiile nu avem nevoie de o retorică homofobă. Trebuie să apărăm toate tipurile de familii, trebuie să acceptăm toată diversitatea uh, vieții de familie și această directivă privind echilibrul între uh, viața profesională și cea personală este un pas uh, important uh, pe direcția pe care ar trebui să o urmeze Uniunea Europeană. Doamna Sander, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisară, timpul a devenit un bun rar, mai ales atunci când suntem părinte sau îngrijitor. Astăzi, mai mult de șase părinți din zece uh, nu reușesc să găsească acest echilibru fragil între viața lor profesională și cea privată, cu riscul de a se expune uneori uh, precarității sau burnout-ului. În această situație dificilă, Europa are un rol esențial de consolidare a solidarității care există în fiecare țară cu familiile și noile reguli privind concediile familiale pe care le adoptăm astăzi sunt acest răspuns ale unei Europe concrete. Dincolo de diferențe, divergențele dintre noi, mă bucur că am reușit împreună să creăm această bază minimă socială de reguli care va ameliora viața cetățenilor, ținând cont de evoluția societății. Am introdus un concediu concediu european de paternitate pentru a garanta taților să fie prezenți eh, imediat după nașterea copiilor lor. Am introdus și o clauză de netransferabilitate pentru o parte din concediu parental, alt element esențial din această nouă reglementare, și am introdus un concediu pentru um, îngrijitori. În Europa avem foarte multe persoane în vârstă. Um, 20% dintre europeni au 65 de ani sau mai mult. Din uh, lipsa de uh, costuri adecvate uh, sau uh, din alegere personale, um, îngrijirile sunt oferite în mare parte uh, de persoanele apropiate din familie. Investiția lor este extrem de mare. Facem astăzi un prim pas esențial. Statele membre acum trebuie să sprijine aceste texte, creând, de exemplu, um, ca zone unde persoanele pot să beneficieze uh, de uh, uh, odihnă. Doamna Ulkskog. Mulțumesc. Anumite legislații par inutile. În 1992 a existat o primă directivă o epocă în care în materie familială exista o discrepanță uriașă. Ce votăm noi astăzi e un drept fundamental pentru a garanta o bună funcționare a familiilor și a societăților noastre. Tații au dreptul și datoria de a fi acasă și de a-și educa copiii. Tot mai puține femei se pot dezvolta uh, în cariera lor. Vorbim de un motor economic, acesta al femeilor, care trebuie uh, demarat o societate mai bună, o viață mai bună pentru indivizi, copii și economie. Iată de ce vorbim astăzi și ce dorim astăzi. Mulțumim, doamna Steven un Voorzitter, collega's, een goed even... Domnule președinte, stimați colegi, um, concilierea vieții uh, personale cu cea familială este extrem de importantă. Toată lumea trebuie să poată participa în mod uh, adecvat uh, pe piața muncii și, famili- și femeile trebuie să se bucure de aceste oportunități. În același timp, nu cred că putem renunța la toate criticile pe care le avem. Consider în continuare că statele membre sunt cele mai măsură să înțeleagă care sunt necesitățile propriei populații în Flandra există uh, asemenea norme de reglementare și efectele unui cadru obligatoriu european s-ar putea să fie uh, mai degrabă negativă. Mă întreb ce se întâmplă cu principiul subsidiarității. Acesta pare să fie respectat doar din perspectiva lucră, uh, lucrătorilor, nu și din uh, perspectiva uh, angajatorilor. Mă tem că birocrația nu va face decât să crească. Doamna Matera. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc lui David Casa și Anieschei Koslovska pentru eforturile lor, pentru faptul că ați lucrat la un text care, text care în sfârșit uh, abordează subiectul concilierii vieții uh, private cu cea profesională. Este un lucru important, mai ales pentru femeile care au fost date la o parte doar pentru că au devenit mame sau pentru că au trebuit să îngrijească rude prin adaptarea și modernizarea cadrului juridic al Uniunii Europene, directiva încearcă să permită părinților și persoanelor cu uh, responsabilitatea de a îngriji uh, de a concilia uh, ocuparea unui loc de muncă cu datoria lor de a îngriji. Se menține nivelul de protecție deja oferit de legislația europeană lipsa de concedii de paternitate retribuite și uh, netransferabilitatea concediului uh, sau transferabilitatea concediului parental în multe state membre uh, duce la situația în care tații și au rar uh, concediul parental. Mă bucur că colegii sunt de acord să inverseze aceste tendenții. Uh, tendință. Uh, sprijin abordarea echilibrată și nu trebuie să se uite interesele uh, întreprinderilor mici și mijlocii. Cer colegilor să sprijine uh, acest raport pentru că îmbunătățește egalitatea de gen în Uniunea Europeană și promovează femeile um, pe piața muncii. Faceți acest lucru pentru mame, pentru tați și pentru generațiile viitoare ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul Elena Gentile. Mulțumesc, domnule președinte. Paradigma separării rolurilor da, nu trebuie să împiedice femeilor uh, care oferă îngrijiri tradițional, femeilor să participe la creșterea socioeconomică. Iată, a venit momentul să ne asumăm responsabilitatea uh, să împărțim uh, timpul și oboseala îngrijirilor în toate familiile și în toate comunitățile. În această directivă avem noua Europa, o schimbare culturală și politică, pentru că se valorizează rolul de părinți. Instituțiile și uh, sistemele economice trebuie să dea dovadă de o nouă responsabilitate. Concilierea vieții uh, private cu cea uh, profesională trebuie să fie oportunitate prin noi modele de organizare și asigurând drepturile lucrătorilor. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Vișnievska, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Echilibrul între viața privată și cea profesională e foarte important pentru oricine. Pentru părinți, dar și pentru copii, firește. De aceea, Trebuie să găsim soluții care să ne aducă mai aproape de un astfel de echilibru. Însă, haideți să ne uităm la problemă și prin prisma Parlamentului European. Care e echilibrul între viața personală și cea profesională a funcționarilor Parlamentului European? Ei vin dimineața pe la ora 9 și pleacă din Parlament noaptea târziu. Copiilor sunt crescuți de uh, diferite instituții, nu? Când asistenta mea a fost înregistrat, însărcinată, am fost foarte atentă la posibilitățile de uh, timp de lucru flexibil și teletravai, dar regulile și practica sunt două lucruri complet diferite. Domnul Detien, Frau Tyson. Stimate domnule președinte, doamnă Tyson, Europa nu poate deveni mai socială decât uh, în condițiile în care există o adevărată egalitate de șansă în viața familială și cea profesională între femei și bărbați. Pentru grupul meu politic este extrem de important un concediu pentru îngrijirea uh, Uh, rudelor bolnave sau a celor în vârstă. Și prin această directivă facem un pas în această direcție. În cele din urmă, uh, Europa își modernizează cadrul care permite o mai bună îngrijire a copiilor, a persoanelor în vârstă și a uh, rudelor bolnave patru luni uh, minim de concediu plătit, din care două nu pot fi transferate, îi uh, stimulează și pe bărbați să se implice mai mult în îngrijirea și în creșterea copiilor, ceva ce salut în mod expres. Prin noua directivă și tații au uh, dreptul de a primi 10 zile de concediu um, de paternitate și există și cele 5 zile pentru îngrijire. Însă procentul uh, plătit pentru concediul de paternitate, aliniat uh, concediului uh, de boală, este prea puțin. Este un lucru care pe mine personal nu mă mulțumește. Mulțumesc, domnul Simon, un minut. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Această măsură a fost propusă acum 2 ani. Trilogul a durat 5 luni este un exemplu de act legislativ care nu oferă o soluție unică. Este flexibilă, dar oferă excelente oportunități statelor membre să-și fac, să facă propria legislație pe care să le aplice conform propriului lor context, dar care oferă îmbunătățirea situației tuturor. Deci, chiar și unele dintre țările cele mai bogate, cu un nivel ridicat de protecție, ca Regatul Unit, uh, vor face pași înainte și nu le, va spun, nu le vor spune um, birocrații de la uh, Bruxelles ce să facă. Părinții, îngrijitorii din Regatul Unit vor uh, beneficia uh, de uh, concediu plătit dacă Regatul Unit rămâne în UE. Mulțumesc. Trecem la Catch the Eye. Are cuvântul Caterina Chinici. Mulțumesc, domnule președinte. Directiva despre care discutăm astăzi va avea o contribuție pozitivă la um, umplerea diferențelor de gen în domeniul ocupării și va echilibra mai bine viața profesională cu cea familială, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Um, pentru ca și acestea să-și dezvolte cariera. Este important faptul că Uniunea Europeană a stabilit în sfârșit uh, standarde, chiar dacă sunt minime, când vine vorba de concediul parental și cel de paternitate, cu retribuție adecvată și prevede netransferabilitatea concediului parental între soți pentru ca îngrijirea copiilor să nu fie doar o datorie a mamelor. Bineînțeles, pentru a favoriza uh, participarea completă a femeilor pe piața muncii, statele membre vor trebui să ofere lucrătorilor posibilitatea de a um, beneficia de condiții flexibile de muncă și să aibă acces la infrastructură și servicii pentru îngrijirea copiilor și ale persoanelor uh, pe care, de care trebuie să se ocupe e nevoie de aceste, uh, de, de aceste facilități pentru persoanele care se ocupă de rude bolnave. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Sole. Mulțumesc, președinte. Cum a dicho la comisaria Mulțumesc. Așa cum a spus doamnă comisară Tese, în Europa există o diferență de salarizare între femei și bărbați de 16%. Diferența la pensii este de 37%. Femeile uh, suferă de discriminări pe piața muncii și dedică de trei ori mai mult timp decât bărbații uh, unor uh, sarcini de îngrijire neremunerate. Această directivă este un pas înainte spre Europa socială, despre care vorbim atât de mult, dar pe care nu o realizăm. Această directivă trebuie să permită o uh, distribuție mai echitabilă a sarcinilor de îngrijire între femei și bărbați și Uh, trebuie să reprezinte un pas înainte spre egalitatea reală și uh, noi drepturi, cum ar fi acela de a solicita uh, condiții de muncă flexibile pentru a se ocupa de copii. Rezultatul este foarte departe de ceea ce am fi dorit să obținem, dar este totuși un pas înainte și îl sprijinim. Mulțumesc! Miranda, pre- Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Miranda și dumneavoastră un minut. Mulțumesc! Trebuie să sprijinim îngrijitorii și familiilor Trebuie să garantăm egalitatea. De aceea, directiva este un pas înainte. Mulțumim, doamnă comisar, pentru că oferiți uh, statelor membre posibilitatea de a face și mai bine. A avea grijă de membrii familiilor nu e un lucru ușor pentru femei. Deseori uh, femeile sunt cele care rămân acasă și renunță la un loc de muncă. Nu e just. În țara mea populația îmbătrânește Uh, bunicii deseori se ocupă de copii. Trebuie să sprijinim familiile cu copii, familiile monoparentale, să sprijinim concedii de maternitate și de paternitate, să sprijinim persoanele care se ocupă de uh, uh, persoane dependente și bolnave. Mama mea are Alzheimer. Acest lucru ne-a schimbat viața, așa cum a schimbat viața multor uh, familii în țara mea și în întreaga Europa. Îngrijitorii și familiile lor beneficiază de sprijinul nostru, e nevoie de acest lucru. Ultima intervenție este a domnului Nicola Caputo. Mulțumesc, doamnă președinte. Directiva mm, pentru echilibru între viața privată și cea profesională este un pas înainte spre un mai bun echilibru între viața profesională și cea privată pentru toți părinții care lucrează. Se introduc noi standarde minime pentru tați care vor putea cele cel puțin 10 zile de concediu după nașterea sau adoptarea unui copil. Concediul parental netransferabil uh, de două luni uh, va fi plătit la fel ca și uh, concediul medical. Statele membre vor stabili o compensare minimă. De asemenea, uh, numărul de zile pentru îngrijirea unor persoane dependente bolnave este de 5 zile pe an. De asemenea, părinții vor putea cere mai multă flexibilitate la locuri de muncă. Pentru părinți și cei care oferă îngrijiri membrilor familiilor, se oferă oportunitate de a alege cum doresc să concilieze viața viața profesională cu cea familială. Este un pas înainte enorm spre Europa mai socială, spre Europa nouă. Mulțumesc! Și acum are cuvântul doamnă comisar Tyson la finalul dezbaterii. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Cum bine știți și unii dintre dumneavoastră ați spus-o deja în dezbatere, procesul de negociere nu a fost unul ușor. Am făcut mari eforturi pentru a obține acest rezultat și toată lumea trebuie să dea dovadă de flexibilitate și compromis pe unele puncte, dar eu sunt convinsă că acordul de pe masă este echilibrat și menține obiectivele principale ale propunerii noastre originale. Dovedește că o Europa socială și o Europa durabilă nu sunt uh, niște obiective imaginare sau ficționale, ci o realitate pe teren. Eu sunt convinsă că vom aduce ameliorări concrete în viața familiilor uh, și a cetățenilor noștri, transformând principiile uh, pilonului social european în realitate. Nu vorbim doar de justețe, ci și de o ameliorare. E bine pentru părinți, pentru îngrijitori, care acum vor beneficia de un mai bun echilibru între viața profesională și privată. E bine și pentru afaceri, chiar și pentru IMM-uri, care vor profita Uh, de um, profita prin reținând talentele și nu se vor mai pierde acei 370 de milioane de uh, euro din cauza diferenței de plată între femei și bărbați. Creșterea economică, de asemenea, va avea de beneficiat și de aceea fac un apel la toată lumea să susțineți, vă rog, la vot acest raport. Mulțumesc foarte mult eforturilor pe care le-ați depus și mulțumesc pentru mulțumirile pe care le-ați adresat Comisiei și mie personal. Vă promit că vom monitoriza cu atenție la nivel de comisie transpunerea acestei directive în statele membre. Mulțumesc tuturor pentru efort. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă comisară. Acum, bun înțeles, ultimul cuvânt îl are raportorul, domnul Caza. Dente, rit ne ringrazia naturalmente. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc domnule comisar Tyson și domnule comisar Iurova pentru sprijinul pe care ni l-au dat pentru răbdarea pe parcursul acestor negocieri. Aș dori să mulțumesc Agnieszkei, coraportarea mea și tuturor raportorilor din umbră cu care am uh, lucrat la această directivă. Unii dintre ei nu au dorit să-și aducă nicio contribuție, alții își dorea un nivel mai mare de ambiție decât ce era realist. Însă, astăzi cred că am putut auzi că majoritatea raportorilor din umbră consideră că această directivă are un caracter uh, echilibrat. În urma discuțiilor uh, purtate cu UTC și cu alte sindicate, cred că am înțeles mai bine care este situația actuală, am înțeles mai bine ce putem face în mod concret și propunerea de astăzi, directiva despre care discutăm astăzi, poate garanta o Europa mai socială decât uh, cea de astăzi. Și aș dori să-mi uh, exprim mulțumirea și față de dezbaterea pe care am avut-o, o dezbatere care a uh, reflectat discuțiile purtate în Parlamentul European, dar și discuțiile pe care le-am purtat cu Consiliul. Inițial, Acestea s-au dovedit a fi destul de dificile, însă până la urmă am putut vedea că majoritatea statelor membre au sprijinit uh, acordul pe care l-am găsit uh, împreună. Nu este o realizare unilaterală datorată unei singure persoane, ci este rezultatul uh, cooperării între toate instituțiile europene. În concluzie, aș dori să precizez că este o directivă echilibrată, bună pentru familii, pentru femei, pentru bărbați, pentru economie și mai ales pentru o Europa socială. Mulțumesc, David. Felicitări pentru tot ceea ce ai făcut. Mulțumesc doamnei comisare care a fost alături de noi. Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc astăzi. Suspend ședința până la ora 11.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

Doamne, Am reluat ședința. Ieri, în uh, plenar a fost informată că Comisia Econ nu um, obiectează unor uh, două acte delegate și în temeiul uh, articolul 105, alineatul 6 în regulamentul de procedură, recomandările Comisiei ECON sunt acceptate și vor fi publicate împreună cu procesul uh, verbal al acestei ședințe. Vă rog să luați loc pentru că am ajuns la voturi. Äh, și începem cu raportul uh, Giambatski. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Vă rog, stimată colegă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi rog pe colegi să voteze în favoarea ridicării imunității mele pentru că fiul meu a fost ucis de teroriști, teroriști care nu au fost arestați. Au existat bombe explozii plantate de stânga extremă care au explodat în birourile noastre și poliția nu ne-a protejat. Iar noi am... Microfonul a fost tăiat. Președintele, uh, dragi co uh, stimate coleg, nu este prevăzută o dezbatere privind aceste cazuri de ridicare a imunității, deci nu vă pot da, lăsa cuvântul în continuare. Uh, supunem la vot raportul colegului Giambaschi. Cine stă pentru, împotriva, țineri, se adoptă. Urmează un alt uh, raport al domnului Giambaschi. Este vorba de cea de ridicare a colegului Sinadinos. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Domnul Fox are cuvântul. President, I rise... Domnul președinte, invoc regula 190 pentru că această Uh, temă să fie reportată pentru următoarea sesiune din două motive. Unul, raportul descrie Gibraltarul ca o colonie, ceea ce nu este. Este un teritoriu de peste mări autoguvernat al Marii Britanii. Oamenii din Gibraltar au autonomie, sunt britanici prin alegere și în al doilea rând este și un motiv procedural. Comisia Libe a fost de acord cu 59 de voturi pentru 0 împotrivă și Claude Moraes a negociat potrivit mandatului Comisiei Libe. Apoi, el a fost, într-o ședință cu ușile închise, eliminat din poziția lui de președinte al Comisiei Libe pentru că spaniolii nu au fost de acord cu mandatul pe care Comisia Libe i-a dat-o. Eliminarea sa este o rușine pentru procedură. E una ca guvernul spaniol să convingă Consiliul de viziunile sale și este alta să încalce regulile acestui Parlament. Avem nevoie de o dezbatere pentru a expune influența coruptă a Spaniei în acest dosar. Este un Antrag nach Artikel 190. S-a făcut o propunere în uh, temeiul articolului 190, aliniatul 4 uh, din regulamentul de procedură. Împotriva acestei propuneri, colega noastră Garcia Perez dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, nu permit nimănui să insulte guvernul spaniol, pentru că este o insultă la adresa uh, cetățenilor țării mele. În al doilea rând, Procedurile democratice nu, pot să, nu putem să le sprijinim doar când rezultatul e în favoarea noastră am ajuns la un acord cu Consiliul, așa cum se întâmplă în multe dosare. Consiliul și-a prezentat poziția, Parlamentul și-a prezentat propria poziție și au negociat. S-a trecut prin întreaga procedură conform legii, așa iar schimbarea raportorului a fost ratificată de Comisia Libe. Deci, Trebuie sprijinită această decizie. În ultimul rând, nu putem să permitem celor care ies din UE să decide în legătură cu interesele celor care rămânem. În acord s-a prevăzut o definiție care respectă dreptul internațional. Să nu uităm, noi aici Ceea ce votăm nu este o consecință a unei decizii a guvernului spaniol. Votăm că dacă pe 12 aprilie Regatul Unit iese din UE, trebuie să fie rezolvat problema acceptării vizelor. Deci, haideți să votăm. Președintele întrerupe um, microfonul doamnei Garcia Perez. Vă mulțumesc, doamna Garcia Perez. Părerile diferite au fost prezentate. Cine este de acord cu propunerea? Cine este împotrivă? Putem verifica. S-a deschis votul. Am ale abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Are cuvântul acum uh, doamna Gerling. Vă rog, doamna Gerling. Mulțumesc. Pe aceeași temă, dar invoc uh, regulamentul 59.3. Acest Parlament trebuie să deschidă raportul pentru amendamente. Nu doresc să fie amânat. Justificarea e simplă acest raport tehnic care oferă cetățenilor uh, britanici dreptul de intrare în UE fără viză după Brexit a fost răpit de o intervenție politică a Spaniei la Consiliu. Uh, decizia asupra coloniei Gibraltar nu uh, aparține deciziei Parlamentului prin decizia conferinței președinților, Claude Moraes a fost îndepărtat ca raportor pe această temă. La cele insistente ale Consiliului, Parlamentul, practic, la cel mai înalt nivel, a încălcat uh, o decizie luată în interesul unui stat membru. Acest proces demonstrează ignoranța vis-a-vis de prerogativele acestui Parlament și trebuie respinsă ca atare. Eu și 38 de uh, eurodeputat, inclusiv Claire Mundi și mă, cu microfonul e întrerupt. Vă mulțumesc, doamna Gerling. Uh, aș dori să întreb dacă într-adevăr această propunere este susținută de 38 de uh, eurodeputați. Da, cred că așa este cazul. Nimeni nu se îndoiește de acest lucru. Cine dorește să se pronunțe împotriva acestei propuneri? Colegul nostru González Pons, vă rog. Senor președinte. Domnule președinte, nu vă temeți de mine. Domnule președinte, ceea ce votăm azi aici este scutirea de viză pentru milioane de cetățeni europeni dacă săptămâna viitoare va avea loc un Brexit dur. A amâna acest vot sau a aduce amendamente la raport înseamnă că milioane de europeni ar fi obligați să ceară o viză ca să călătorească în Regatul Unit sau din Regatul Unit în Uniunea Europeană. Deci, din motive ale guvernului britanic, a împiedica milioane de cetățeni europeni amânând votul uh, sau uh, depunând amendamente, nu este o sarcină a Parlamentului. Îmi pare rău, britanicii pleacă din UE. Datoria noastră este să ne apărăm proprii cetățeni. Iată ce cer acestui Parlament să facă. So, wir kommen zur Abstimmung. Supunem la, la vot această propunere. Cine este pentru propunerea colegii noastre, Gerling? Cine este împotrivă? Verificăm și de această dată, nicio problemă, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Supunem la vot acordul provizor, amendamentul 3. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă.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 Am ajuns la raportul Kilonan, dragi dragi colegi, dragi colegi, multe lucruri uh, um, sunt ex- experimentate pentru prima dată în viață. În, a- în această dimineață am primit foarte multe telefoane privind votul uh, de astăzi și um, am venit cu mașina și m-am gândit că mâine voi pleca, deci am tot timpul din lume. Și aș dori de asemenea să vă spun că regulamentul de procedură prevede posibilitatea uh, grupării uh, unor voturi în, uh, bloc, în blocul de votat și am cerut administrației să pregătească asemenea blocuri de voturi. Știu că există o divergență mare de opinii și v-aș propune să trecem direct la vot, după care o să vă întreb dacă doriți să supunem uh, votului fiecărui amendament în parte sau putem vota în bloc. Și uh, în legătură cu respectarea regulamentului de procedură, colega noastră dorește să intervină. Panie președinte, tu ne chodzi o czas, ale... Mulțumesc, domnule președinte. Problema nu ar fi pro, uh, timpul, ci faptul de a obține un act legislativ bun în urma votului. Astăzi ne confruntăm cu amendamente regrupate în blocuri după numele celui care a depus amendamentul, ceea ce înseamnă că rezultatul nu va fi bun pentru imm o ocupare de muncă și noi ca Parlament devenim uh, ridicoli trebuie să cerem o listă de vot pregătită în mod adecvat. 1400 și ceva de amendamente. Am putea pregăti o listă de vot corespunzătoare la, pentru Strasburg, pentru sesiunea de la Strasburg. Iată de ce fac un apel la toți colegii să susțină cererea mea de amânare. Herr Kollege Svotovski. Are cuvântul domnul Svotovski. EKR er, Domnule președinte, în numele grupului ECR solicit amânarea acestui vot. Pentru că ordinea voturilor nu respectă articolul 174.2 și 174.8 din regulamentul de procedură avem două scenarii care se exclud reciproc. Avem amende, amendamente identice în diferite blocuri de amendamente și le-am vota și am încălca astfel uh, uh, regula 174.9 din regulamentul de procedură. S-au fost, au fost identificate mai multe astfel uh, de uh, cazuri pentru că aceste blocuri au fost create în acord cu autorii amendamentelor și nu în funcție de tipul de amendamente. Uh, Uh, în mod contra al obiceiului nostru. Deci, s-ar putea uh, ca procedura să fie astfel manipulată și s-ar putea chiar depune o plângere împotriva ei uh, pentru a treia oară în acest mandat. De aceea cer colegilor să sprijine amânarea votului. Vă mulțumesc, stimate coleg. ar fi poate mai uh, util să nu vă citiți pur și simplu textele pregătite, ci dacă m-ați și asculta, uh, v-am uh, spus care este propunerea mea și colega noastră a cerut din nou amânarea acestui vot. Nu doresc să oprim uh, pe nimeni și doresc să supun la vot această propunere. Am uh, supus-o la vot și ieri. Cine este pentru amânare? Cine este împotrivă? Haideți să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 629 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 630. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Trebuie să supunem la vot în primul rând 645, 691, 750, uh, identice, cer respingerea propunerii comisiei. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Sunt respins, uh, respinse. 629. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 630 pentru. Dragi colegi, dragi colegi, știți uh, prea bine că de fiecare dată dau curs acestor cereri de a verifica. Și astăzi uh, voi face tot ceea ce ține de mine pentru a păstra această activitate uh, parlamentară care să se desfășoare în mod adecvat, însă nu voi da curs cererilor care nu își doresc decât să obstrucționeze activitatea noastră. Și de aceea, haideți să verificăm mai întâi acest amendament. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Vă rog frumos să uh, nu uitați că e vorba de o majoritate de două treimi. Deci mereu uh, o să dau curs solicitărilor de verificare, dar dacă voturile sunt similare, atunci până la urmă nu vom mai lăsa să se verifice. 630 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. 630. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis. Se respinge. 631 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 632. Verificăm 631, este a treia verificare. Verificăm, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Și iarăși cu o majoritate de două treimi. Da, pe regulamentul de procedură, spuneți, vă rog. Da, domnul președinte, pe regulamentul de procedură, pentru că sunt lucruri foarte importante, vă propun să nu mai pierdem timpul și să votăm doar uh, uh cu uh, electronic. Electronic. Vă mulțumesc. Doamnă Grapini, permiteți-mi să decid eu asta în continuare. 632. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 633. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 634. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 635. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 618. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 619 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 620 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 621 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 622 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 623 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 624 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 625 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 626 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 627 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 628 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 636 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 637 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 638 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 639 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 640 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 641 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 642 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 643 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 644 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Doamnelor și domnilor, am parcurs primul bloc. Sunt în total peste 1100 de amendamente și haideți să trecem mai departe la vot. Vot uh, cu apel nominal în măsura în care sunt cerute. S-a deschis votul 763. A votat toată lumea? S-a închis. Se respinge. 292. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Se respinge. 293 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 294 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 295 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Se respinge. 296 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis. Se respinge. 297 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 298 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 299 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 300 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 301 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 302 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 303 pentru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 împotriva, abțineri, se respinge 230 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 231 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 232 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 233 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 234 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 235 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 236 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 237 pentru împotrivă, abțineri se respinge 238 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 239 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 240 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 241 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 242 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 243 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 244 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 245 pentru, pentru, împotriva abțineri se respinge 246 pentru, împotriva abțineri se respinge 247 pentru, împotriva abțineri se respinge 248 pentru, împotriva abțineri se respinge 249 pentru, împotriva abțineri se respinge 250 pentru, împotriva abțineri se respinge 251 pentru, împotriva abțineri se respinge 252 pentru, împotriva abțineri se respinge 253 pentru, împotriva abțineri se respinge 254 pentru, împotriva abțineri se respinge 255 pentru, împotriva abțineri se respinge 256 pentru, împotriva abțineri se respinge respinge. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 258 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 259 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 260 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dragi colege și dragi colegi! Arg viel schneller kann ich nicht. Mai repede nu pot nici eu, nici dumneavoastră, dar nici interpreții. Și am observat îndeaproape situația. Avem uh, majorități uh, cu diferențe de la 150 la voturi până la două treimi. Iată o întrebare din partea mea. N-ar trebui oare să rămânem să trecem la blocurile astfel propuse? Lassen Sie uns zwei, drei Minuten Zeit. Haideți două, trei minute să investim în această întrebare. Domnule Marinescu. Dear colleague, dear vice president, I come back... Stimați colegi, domnule vicepreședinte, revin la solicitarea colegilor de la început. Ceea ce votăm acum nu uh, e un vot pe conținut, ci e practic un vot al periferiei împotriva altor țări. Bineînțeles că rezultatul e același. Haideți să repetăm votul pe conținut, pe articole, aliniate cu aliniate și articol cu articol. Deoarece nu așa trebuie să voteze Parlamentul European. Singurul motiv pentru care avem aceste blocuri e că un grup de eurodeputați a propus amendamentele la articolul 4, 9, 12 Însă acestea n-au nicio legătură între ele. Vorbim despre timpii de condus, despre vârsta șoferilor, despre parcare și așa mai departe. Asta nu are uh, legătură cu amendamentele. Deci, practic, nu se respectă nicio regulă a Parlamentului. Îmi pare rău că vă spun, însă asta e situația, acesta este haosul creat de personalul Parlamentului European. Mulțumesc! Herr Marinescu. Domnule Marinescu, tot ceea ce ați uh, susținut uh, s-a făcut auzit, uh, dar cu privire la ultima noastră frază nu sunt absolut deloc de acord cu ea. Domnul Lamberts. Domnule președinte, am luat notă de ce a spus domnul Marinescu, că s-au regrupat amendamentele în funcție de autor și nu de conținut. Poate că e adevărat. Însă, eu cred că blocurile au fost create dintr-un punct de, care este dintr-o, într-un mod care este logic din punct de vedere politic. Deci cei care au depus aceste amendamente uh, au făcut-o cu o viziune holistică a textului și cu o viziune coerentă din punct de vedere politic. Eu cred că blocurile sunt coerente din punct de vedere politic și cred că tocmai de aceea trebuie votate împreună. So, wir haben da jetzt zwei Da, am ascultat două păreri și Personal, domnule Marinescu, sunt de părere că în Parlament te poți face de râs nu numai într-o direcție. Am putea să ne facem de râs, de exemplu, și votând în bloc, dar ne facem de râs și dacă acceptăm și dacă continuăm procedura exercitată până acum. Este vorba de o soluție pragmatică, de a găsi o soluție pragmatică și această soluție se referă la a ține cont de pregătirile care s-au făcut în avans în comisie și de aceea eu sunt de părere că mai degrabă țin cu domnul Lambert de data aceasta și uh, Uh, avem posibilitatea prin regula 178 să construim blocuri. Am uh, prevăzut această regulă din motive uh, bune și justificate. Îi dau mai bine cuvântul domnului Corbett, căci el este mai avizat să vorbească aici. Yes, I confess, Mr. President, that I draft... Domnule președinte, eu am redactat acest alineat din regulile noastre de procedură și există deja de câțiva ani și are tocmai scopul de a acoperi astfel de situații când avem un număr atât de mare de amendamente și când se poate face o grupare. Uh, pe linia descrisă de domnul Lambert sau într-un alt fel, într-un mod chipzuit pentru ca Parlamentul să-și poată face treaba respectând în același timp drepturile eurodeputaților de a-și exprima poziția și de a vota aceste poziții. Deci e logic să grupezi amendamentele în acest fel și asta ne va permite să ne facem treaba eficient, fără ca niciun membru să-și piardă dreptul de a înainta amendamente. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Corbett. Nu mai uh, accept alte intervenții pe regulamentul de procedură. Am ascultat două păreri și o explicație. Și Aș putea hotărâi eu singur, deja am bătut în direcția că aș fi de acord cu domnul Lamberts, dar vă întreb mai bine pe dumneavoastră. Sunteți de acord să continuăm cu votul în bloc? Cine poate fi de acord cu mine? Cine este împotrivă? Lăsăm, uh, facem o verificare electronică și s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. A votat toată lumea, s-a închis votul. Das ist angenommen. Iată că se adoptă cu o majoritate de trei pătrim, dacă bine am calculat eu în cap. Și trecem uh, acum cu, de la amendamentul 261 încolo, restul blocului B, până la 332, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge, iarăși cu o majoritate de două treimi, blocul C pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Blocul D Colegul din spate s-a anunțat mai întâi la regulamentul de procedură. Numiți, vă rog, și articolul uh, pe care vă susțineți intervenția. Ja się odwołuję do tego, że nie jestem w stanie tak głosować, ponieważ głosuję różnie. Mulțumesc. Nu pot vota în condițiile actuale. Eu votez diferit la diferitele amendamente care sunt grupate. Deci nu pot să-mi dau seama dacă votez pentru sau împotrivă. Îmi puneți bețe în roate și, practic, uh, îmi luați dreptul uh, de a vota. Mă privați de acest drept. Jurek. Domnul Jurek. Domnule președinte, eu am votat împotriva ideii de a vota în bloc, însă dat fiind că s-a luat această decizie. Dacă în bloc sunt prevăzute niște voturi cu apel nominal, atunci Uh, totul trebuie votat cu apel nominal. Nu avem cum să închidem ochii față de aceste solicitări făcute. Cum să voteze anonim când au fost solicitări de a vota prin apel nominal? Deci Parlamentul și-a luat un angajament în acest sens. Domnule Iurec, nu știu de ce vă plângeți, pentru că până acum n-am votat uh, vreun bloc în care să fi fost un vot cu apel nominal, tocmai ce voiam să sugerez ca la blocul D să avem un vot cu apel nominal, care s-a și deschis acum. Am alle abgestimmt. A votat toată lumea? Am alle abgestimmt. A votat toată lumea? S-a închis votul. Abgelehnt. Se respinge. La, și la blocul E este un vot cu apel nominal, prin urmare votăm tot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Se respinge. Blocul F cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Locurile de la H până la K sunt gata.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 Angenommen. Se adoptă. Vreau să vă spun că și blocul G fusese acoperit prin faptul că fusese adoptat un alt bloc. Trecem acum la raportul Van de Camp. Mai întâi, 307-423, identice, cu apel nominal, s-a deschis votul. Ale abgestimmt. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Există obiecții față de votul în bloc? Herr Kollege. Stimate coleg, vă rog. Mulțumesc. Ar fi posibil, dacă tot votăm în bloc, ca fiecare vot să fie electronic, nu numai acolo unde se cere uh, vot cu apel nominal? Cu plăcere, estimate coleg. Începem. Blocul A. S-a deschis votul. Am alea abgestimmt? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Blocul B. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Blocul C. S-a deschis votul. Am ale abgestimmt. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Blocul D. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. Abgelehnt. Bloc... Se respinge. Blocul E. S-a deschis votul. Haben alle abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Blocul F. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Haben alle abgestimmt? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Cu aceasta blocul G și, blocurile G și H devin caduce. Votăm propunerea în totalitatea sa așa cum a fost ea modificată. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Haben alle abgestimmt. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul Ertug. 290-308 identice, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a uh, închis votul. Se resping. Blocul A. Domnul Zdehovski pane předsedající podle eh, článku sto osmdesát dva a dávám. domnule președinte articolul o sută optzeci și doi a aici mă opun acestei modalități de a conduce votul din motive pe care le voi eh, transmite în scris președinției Parlamentului. Eu cred că s-au încălcat mai multe reguli de procedură astăzi. Vă rog să-mi spuneți ce credeți despre acest lucru. Am luat notă de intervenția dumneavoastră. Blocul A, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Am ale abgestimmt. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge.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 Se respinge. Blocul de vot prin apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Blocul E, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, S-a închis votul. Și se adoptă. Cu aceasta devin caduce blocurile F și G. Continuăm cu votul final. Trecem deci la votul final, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt. A votat toată lumea? Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se adoptă. Și cu aceasta, la toate cele trei rapoarte pe care le-am votat, Primele lecturi sunt încheiate. Trecem la raportul Buzec. Amendamentul 23, acordul uh, provizoriu, s-a deschis uh, votul. Prin, a, votul. Uh, a votat toată lumea? S-a închis votul. Angenommen. Se adoptă. Trecem la raportul MATO. Mai întâi o serie întreagă de uh, amendamente din partea Comisiei în bloc pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pe trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, mi se pare respins, dar să verificăm. S-a deschis vot, votul la amendamentul 37. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se adoptă 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. se adoptă 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă 117 pentru, împotriva abțineri se adoptă 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 127 pentru, uh, pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă 128 pe două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă 132 pentru, împotriva abțineri se adoptă 136 pentru, împotriva abțineri se adoptă 137 uh, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 138. Din nou vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 156, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 157, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 158. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 190, 59, ă, scuzați, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă 168 pe două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă 171 pentru, împotriva abțineri se adoptă 178 pentru, împotriva abțineri se adoptă 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 195 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 196 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. se adoptă. 198 pentru, împotriva abțineri se adoptă 200 pentru, împotriva abțineri se adoptă 205 pe două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă 224 pe două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă 255 pentru, împotriva abțineri se adoptă 259 pentru, împotriva abțineri abțineri se adoptă. 263 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 264 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 268 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 269 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 270 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 271 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 274 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 275 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 291, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 84 este caduc, 291 CP2, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. și se adoptă. 86 devine caduc, 281 pentru, împotrivă, abțineri. Aș vrea să verificăm, s-a deschis votul. Ar fi bine dacă cei care indic, dau indicațiile de vot ar participa mai mult. S-a a votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 292, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge 90 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 293 devine caduc, 282 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, devin caduce 314 și 94. În regulă, verificăm 282, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se respinge. 314 pentru, împotrivă, abțineri. Aș vrea să spun că se uh, adoptă, dar uh, participarea la vot scade. Să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 283 și 315 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă Verificăm 283 și 315, identice. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Cu aceasta 324 e caduc, 95 pentru și 95 de fapt este caduc, 96. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Verificăm 96, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 316 devine caduc. 317 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 Verificăm 317. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. 113 devine caduc. 284 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Textul original, articolul 13, aliniatul 1, punctul B, pe două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Articolul 1 d pe două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1 e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 124 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Textul original devine caduc. 125 pe două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Textul original devine caduc 323. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 310. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge 311. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 322 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 135, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge 285 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge a doua parte pentru, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 318 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 312, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Articolul 16.3a, text original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 286 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 142 pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la 142. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Textul original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 144 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 145 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 146 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 147 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Textul original, vot prin apel nominal, este caduc. Mulțumesc. 155, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 313 și 320 devin caduce. 18.4. Text original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se respinge. 321 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 219 pentru, ba nu, este caduc, însă 249 și 300 ă, identice, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se adoptă. 287 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am rezolvat și 221, 302, două părți uh, cu apel nominal. Prima parte s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. A doua parte nu mai are sens. 270 este unul identice cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 303 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 276 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 e rezolvat, 277 pentru, Împotrivă? Abțineri se adoptă. 288 și 9 sunt caduce, 278 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 e caduc, 278 îl verificăm. Să deschizi votul. A votat toată lumea. S-a închis. Se respinge. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 289 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 20 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 304 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 279 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 e caduc. Verificăm? Da. S-a deschis votul la 279. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 306 pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare că se adoptă, dar să verificăm. S-a deschis votul la 306. S-a votat? S-a închis votul. Se adoptă. 307 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 308 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 290 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 282 părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 309 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Propunerea comisiei astfel amendată s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă Prima lectură este închisă. Raportul Aguilera Garcia, acordul provizional 97 uh, cu vot uh, nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Doamna Calniete pe regulamentul de procedură. Tomede. Vreau doar să fac o observație. La raportul MATO s-a votat, a durat mai mult votul decât la pachetul de mobilitate. O scurtă observație pentru toată lumea. Doamna Calniete, am observat și eu. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Așa, trecem la raportul Depre, doamna Ernst a cerut cuvântul, vă rog. Cu microfon. Da. Pe regulament, în baza regulamentului de procedură, la regula 59, vă rog ca amendamentele să fie votate mai întâi. Mulțumesc. Danke, möchte jemand gegen den Antrag sprechen? Are cineva ceva împotrivă? Vrea să se exprime ceva împotrivă? Nu? Domnul Depre, vă rog. Oui, Da, domnule președinte. În calitate de raportor, îi rog pe colegi să respingă propunerea care tocmai a fost formulată de către GUE. Acordul în legătură cu care ne vom pronunța este rodul unor negocieri foarte echilibrate cu Consiliul. Țin să reamintesc că adoptarea unui singur amendament ar face ca acest acord încheiat cu Consiliul să devină caduc. Ar fi o lovitură la adresa libertății de circulație și uh, împotriva um, combaterii cărților de identitate false. Mulțumim. Votăm acum propunerea doamnei Ernst cu apel nominal. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Votat toată lumea? S-a închis votul. Abgelehnt. S-a închis. Also die Leute in der Technik machen einen genauso schweren și cei de la tehnică au o muncă la fel de grea ca și ceilalți, deci dacă durează mai mult nu trebuie să ne enervăm. Votul va fi deschis la un moment dat. Bine, trecem acum uh, votarea acordului provizoriu. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Angenommen. Se adoptă. 66 Raportul la Iuto, 66, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea, s-a închis votul. Prima lectură s-a încheiat. Trecem la raportul Intvelt. 2. Uh, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Mandamentul 3, acordul provizoriu, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Prima lectură s-a încheiat. Trecem la raportul Caza. Și Doamna González Peñas a cerut cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Conform regulii 59, aș vrea să se voteze în primul rând amendamentele. Credem că acest Parlament ar trebui neapărat să se pronunțe în legătură cu două aspecte fundamentale. În primul rând, uh, intransferabilitatea permiselor, um, concediilor, mă scuzați, uh, asta este fundamental pentru a avea egalitate și pentru ca femeile să aibă aceeași garanție de a se putea întoarce pe piața muncii și cealaltă chestiune, remunerarea un element fundamental pentru ca cei care au copii, părinții sau îngrijitorii aceștora să nu poată fi afectați de sărăcie. Mulțumim! Mulțumim foarte mult, doamna González Penias. Cine este împotriva acestui, uh, acestei solicitări? Raportorul. Sul president, manabil Mulțumesc. Avem un, uh, o propunere foarte echilibrată. Dacă am votat întâi pentru amendamente, s-ar schimba acest lucru. Deci eu cred că ar trebui să ne opunem acestei solicitări de a vota întâi amendamentele. Mulțumim foarte mult, domnule Casa, și deci votăm acum uh, propunerea doamnei Consales, uh, Peñas. Cu apel nominal s-a deschis votul. Am ale abgestimt. A votat toată lumea? S-a închis votul.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 se adoptă. Prima lectură a Parlamentului s-a închis și trecem acum la raportul doamnei Guardia Sabal Rubial și al domnului Sarvama. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, se încheie prima lectură. Mai departe, raportul domnului Lope Fontanie, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se termină prima lectură. Trecem acum la raportul doamnei Swinburne. Propunerea comisiei, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis. S-a închis prima lectură. Trecem acum la raportul domnului Sili Chiotis, acordul provizoriu, vot cu apel nominal, amendamentul 2, s-a deschis votul, a votat toată lumea. S-a închis votul. S-a terminat prima lectură. Raportul Afronte, la fel un acord provizoriu, amendamentul 42 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Se adoptă. Și aici se încheie prima lectură a Parlamentului. Acum, raportul Riche, acord provizoriu în baza um, amendamentului 34, s-a deschis votul cu apel nominal, a votat toată lumea. S-a închis. Se adoptă. Și aici se termină prima lectură a Parlamentului, raportul Piotrovski. Mai întâi, amendamentele 2, 3 și 4, care sunt identice cu apel nominal. S-a deschis votul. explanations of vote. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se resping amendamentele acestea. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Propunerea comisiei astfel amendată cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis. Se adoptă, se termină, se încheie prima lectură și trecem la raportul Fayon. Raportoarea a cerut cuvântul. Vă rog. Spășvanii colegi, Schengenski... Dragi colegi, zona Schengen, spațiul Schengen, este una din realizările cele mai importante ale procesului de integrare europeană. Zona Schengen le aduce multe beneficii cetățenilor, companiilor, deoarece permite libera circulație de mm, bunuri și libera circulație a persoanelor. Date fiind multele provocări cu care ne-am confruntat în ultimii ani, șase țări din zona Schengen au uh, efectuat, au început să efectueze controle la granițele uh, interne în ultimii trei ani și jumătate. Sunt niște controle ilegale, disproporționate și inutile, deoarece nu își mai au rostul acum. Uh, Spațiul Schengen este amenințat acum. Dacă am pierde zona Schengen, am pierde 18 miliarde anual, o sumă pe care niciun stat membru nu și-ar permite să o plătească. Prin urmare, am adoptat o reformare ambițioasă a regulilor aici în Parlamentul European, reguli care ar putea recăpăta încrederea statelor membre și ar putea restabili libera circulație fără controle la frontierele interne. Deși la negocieri am avut niște intenții um, foarte bune, nici statele membre, nici Comisia nu au fost gata să ajungă la un compromis. Mai mult, statele membre au blocat orice progres, chiar și cel mai mic. Ca raportoare, ca cetățeană din Slovenia, ca europeană, condamn uh, cu fermitate atitudinea Consiliului. Din cauza unor interese politice și din cauza lipsei de voință de a acționa, spațiul Schengen acum a ajuns să fie blocat. Comisiei convine situația actuală atâta timp cât uh, avem în continuare această propunere legislativă, deci Comisia nu își asumă responsabilitatea și nu va lansa proceduri de infringement uh, împotriva statelor membre la Curtea de Justiție. Deci, dragi colegi, vă rog să votați pentru acest raport cu o majoritate mare pentru a le arăta concetățenilor că ne pasă de spațiul Schengen. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Fayon. Trecem acum la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Bine, verificăm, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la o rezoluție. Rezoluția în ceea ce privește violența împotriva femeilor și violența domestică. Avem uh, o propunere de rezoluție pe care o votăm. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Erau aplauze, am înțeles. Ultimul vot, dragi colegi. Știu că este, că a fost greu, dragi colegi, pentru că situația a fost uh, tensionată și că mulți s-au implicat emoțional și vreau să le mulțumesc uh, mai ales colegilor care au votat până la urmă în bloc și care au înțeles situația. Le mulțumesc pentru înțelegere. Raportul Intfeld, uh, rezoluție, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. A votat toată lumea, s-a închis votul. Genomen. Se adoptă. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor și ca întotdeauna aș aprecia prin faptul că am terminat oricum mai repede, să puteți să părăsiți încăperea cât mai degrabă ca să putem să trecem la explicațiile de vot. Pentru că dacă nu, pe cei pe care îi cunosc personal și care încă sunt aici pe culoar, o să-i numesc personal. Glückwunsch, Herr Wieland. dann darf ich den Kollegen Bostinaru. Acum colegul Boștinaru. Domnul Marinescu, domnul Weber, domnul uh, Giambatski. Cu toții sunt rugați să părăsească sala. Kenichte noch. Der Kollege de Jong. Pe cine mai cunosc? Colegul de Jong. Der Kollege Gip. Colegul Gjib. Der Kollege Zwiefka. Frau Kollegin grossette Frau Kollegin Niebler. Die wollen alle ins Protokoll. Frau Kollegin in Intfeld. Se pare că toată lumea vrea să ajungă în procesul verbal, spune președintele. Herr Kollege Sarius Wolski. Dem Herrn Kollegen Zambatski habe ich Unrecht getan, der hat ja das Wort. Entschuldigung. Domnul Zambatski, v-am, v-am numit pe, ne, pe nedrept. Dumneavoastră urmează să aveți cuvântul. So, Herr Kollege Rangel. So, jetzt kommen wir zu den Stimmerklärungen betreffend. Trecem la explicațiile de vot. Începem cu raportul doamnei Kilonen cerințe de punere în aplicare și reguli specifice pentru detașarea uh, șoferilor în sectorul transportului. Începe colegul Jambatski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, uh, da, doamnelor și domnilor. Am votat împotriva acestui raport. Acest raport nu reflectă interesele antreprenorilor din țări mai mici, uh, din periferia Uniunii Europene. Tocmai de aceea am votat împotriva. A fost un raport rușinos. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Jambatski. Are acum cuvântul doamna Șoidrova. Děkuji za udělení slova. Kolegyně, kolegové. Stimați colegi, până la urmă eu am hotărât să sprijin acest raport. A fost foarte greu să se ajungă la un compromis și eu cred că totuși siguranța transporturilor, confortul și niște condiții decente sunt foarte importante. De aceea sunt convinsă că transportul internațional de mărfuri, uh, transportul rutier e esențial, deoarece fără o liberă circulație a mărfurilor nu am avea piața internă așa cum o cunoaștem noi ziua de astăzi. De aceea această directivă cu privire la detașarea șoferilor trebuie să uh, fie foarte bună, deoarece dacă uh, cumva dăm greș, va avea de suferit concurența în acest sector. Deci până la urmă eu am sprijinit un compromis care se bazează pe o serie de elemente din această directivă și care se aplică și țărilor terțe. Eu cred că există suficient spațiu pentru ca la negocierile cu Consiliul să se găsească ceruția cea mai bună pentru sectorul transportului rutier. Da. Mulțumim, doamnă Șoidrova. Încă o dată îi rog pe colegi, domnule Sarvama. Pe cine mai văd? Bun. Are acum cuvântul domnul Mamikins. Mulțumesc, dragi colegi, referitor la transport și la turism. Eu am o viziune pragmatică și vreau să mă asigur că legislația pe care o adoptăm aici va fi în beneficiu tuturor țărilor, inclusiv țara mea de în Letonia. Acest raport cu privire la detașarea șoferilor ar fi trebuit să facă parte dintr-un pachet care să uh, respecte aspectele ce țin de piață, însă mi se pare și aspectele sociale, însă mi se pare că, din păcate, componenta de piață eh, are întâietate în fața aspectelor sociale. Da, vroiam să preîntâmpinăm o povară administrativă extraordinară însă, și e drept, însă că orice text legislativ trebuie să fie corect din punct de vedere social. Principiul salarizării locale, eh, egale în ceea ce privește cabotajul local, reprezintă o chestiune gravă de um, egalitate. Același lucru e valabil și cu uh, șoferii care uh, fac un transfer către un alt stat membru după ce își termină transportul inițial. De aceea eu am votat împotriva textului. Mulțumim, domnule Mami. Kinz are cuvântul domnul Hannan. Thank you very much, Mr. Deputy Speaker. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. S-ar putea să fie ultima mea intervenție în acest parlament. Și deci uh, pare potrivit faptul uh, că discutăm despre o măsură care, sub uh, pretextul pieței unice, impune mai multe reglementări sectorului privat. Este vorba de a elimina competitivitate solicitând uh, sau um, implicând um, o influență mai puternică a statului. Asta s-a întâmplat de la bun început luăm decizii în acest for fără să știm cum funcționează o mică întreprindere cu marj, care lucrează cu marje mici. Însă, cum s-ar putea să fie ultima mea sesiune plenară, dați-mi voie să uh, profit de această oportunitate pentru a vă mulțumi dumneavoastră, domnule Viland. Întotdeauna ați fost imparțial, înțelept și eficient ca vicepreședinte și ați adus onoare uh, locului pe care îl uh, ocupați și postului pe care îl ocupați. Și dacă este ultimul meu uh, discurs, să ne despărțim ca prieteni și aș vrea să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Vielen Dank, Herr Mulțumesc foarte mult, domnule Hannon. În mod obișnuit trebuie să reacționez la așa ceva, dar uh, a rare ori am fost de aceeași părere, însă am apreciat munca dumneavoastră parlamentară și cine știe, poate nici n-a fost ultimul discurs, mai vedem. Și acum, uh, doamna Iazovietska nu e, nu o văd. Prin urmare, pe raportul Kilonen am, am terminat. Trecem la explicațiile de vot în ceea ce privește raportul Van de Camp. E vorba de perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționare prin intermediul tahografelor. Domnul Zambatski. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Acest raport, ca și fostul raport, este unul foarte injust pentru Europa Centrală și uh, periferică. Ideile din aceste două rapoarte sunt că se dorește eșecul întreprinderilor, se dorește transferarea forței de muncă din, spre, de la est la vest. Uniunea Europeană nu are cum să funcționeze uh, doar uh, cu o singură parte care să fie implicată în acest joc. Este împotriva liberei concurențe, este protecționism din partea Germaniei, Franței, uh, Italiei. Și cu acest raport suntem împotriva însăși ideii de Uniune Europeană unde contează toate țările, toate interesele țărilor. De aceea am votat împotrivă și nu mi-a plăcut nici felul în care s-a desfășurat uh, votul. Mulțumim foarte mult, domnule Zambatski. Urmează doamna Șoidrova. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă explic de ce până la urmă am votat uh, pentru această propunere. Nu e vorba doar de condiții legate de siguranța lucrătorilor. E vorba de asemenea și de siguranța rutieră în general și siguranța transporturilor. S-a ajuns la un compromis amplu și până la urmă am adoptat o propunere prin care șoferii trebuie să um, se odihnească în timpul săptămânii uh, pe o anumită perioadă de timp în afara cabinei și de asemenea trebuie să se asigure posibilitatea de a te odihni în afara cabinei suficient de mult timp și de asemenea se prevede echiparea suficientă și adecvată a parcărilor pentru a permite odihna șoferilor. Trebuie să facem tot posibilul pentru a îmbunătăți condițiile de lucru ale șoferilor, dar asta trebuie făcut, acest lucru trebuie făcut pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Uh, accesul ușor uh, și um, adecvat la parcări e esențial aici. Parcările trebuie să fie sigure. În ceea ce privește tahografele, e important și aici să introducem noi norme. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Mamikins. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord, condițiile de lucru ale lucrătorilor, ale șoferilor trebuie să fie îmbunătățite și dacă e să creăm reguli noi, atunci ele trebuie să vină în beneficiul tuturor statelor membre, nu doar în beneficiul țărilor occidentale. Acest raport ne pune într-o situație delicată. Șoferii din țările este europene au greutăți în a-și menține locuri de muncă. Sunt împotriva dumpingului social. Regret că raportul este făcut în așa fel încât să fie penalizat un grup mare de populație. Destinul a 3 milioane de lucrători se află în joc aici. Ca democrat, cer să respectăm libertatea serviciilor și dreptul la liberă circulație și cred că putem uh, garanta condiții decente de muncă și de odihnă pentru acești șoferi fără a submina regulile pieței interne. Totodată, M-aș simți vinovat față de șoferii din Est, m-aș simți că îi las fără un loc de muncă și deci am votat împotriva acestui, acestui raport. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Kins. Are cuvântul domnul Polciac. Děkuji, pane předsedo. Ehm, já jsem nakonec tuto zprávu nepodpořil. Mulțumesc. Până la urmă am votat pentru acest raport. Cred că textul pe care l-am votat astăzi uh, va duce la eliminarea uh, rămășițelor cortinei de fier. Pentru mine siguranța este importantă. E drept că mm, avem din ce în ce mai multe mărfuri transportate, dar condițiile în care se efectuează acest transport uneori sunt groaznice. Vedem cum sunt angajați șoferii, vedem cum funcționează ă, acest sector. Deci condițiile sunt foarte dificile. Eu cred că în timpul weekendului șoferii trebuie să poată să se întoarcă acasă. Trebuie găsite alte soluții. Pe de altă parte, ne aflăm într-o perioadă cheie și de aceea, până la urmă, m-am abținut la vot. Mulțumesc, domnule Polciac. S-au încheiat explicațiile la raportul Van de Camp. Acum, uh, raportul domnului Ertug, adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier. Începem cu domnul Giambatski. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Încă o dată, la finalul acestor trei rapoarte, trebuie să repet, am votat împotrivă. De ce? În calitate de pachet, cele trei încalcă Uh, ideea de uh, piață liberă și concurență liberă. Reiese că atunci când țările, când uh, întreprinderile occidentale vor să vândă în România, în Bulgaria și în alte țări, construiesc supermarketuri enorme și vin. Dar când cehii, românii, bulgarii vor să lucreze în Occident, ușile sunt închise. Este nedrept Uh, contrazice însăși ideea Uniunii Europene și pieței unice deschise. Modul în care s-a desfășurat votul astăzi a fost indecent, s-au uh, încălcat multe reguli, cred că a fost cel mai scandalos vot din acest uh, Parlament, i-a divizat pe deputați jumătate-jumătate, nu a existat o majoritate clară, va fi o decizie influențată de lobbyiști și va fi foarte negativă pentru cetățenii europeni. Mulțumim, domnule Jambatski, Urmează doamna Șoidrova. Slova zde, tentona... Mulțumesc, domnule președinte. Această parte a pachetului de mobilitate a fost singura în care, pentru care s-a găsit un compromis la Comisia pentru Transporturi. Și asta a fost Uh, acesta a fost similară cu um, acordul din uh, Consiliu, ceea ce, a facilitat, ce va facilita trialogul acest dosar a fost uh, diferit față de celelalte două. Și diferența este că la cabotaj se creează o concurență directă cu um, transportatorii din piețele locale. Uh, regulile trebuie făcute în așa fel încât să nu fie dat peste cap sistemul de transport rutier de care depinde libera circulație a bunurilor. Tocmai de aceea compromisul mi se pare ca fiind echilibrat și trebuie văzut ca o parte a întregului pachet. Apreciez faptul că raportul nu numai că stabilește limite pentru, sabo- pentru cabotaj, ci și include măsuri împotriva întreprinderilor uh, căsuță poștală. E foarte important pentru prevenție. Mulțumim, doamnă Șoidrova. Urmează acum domnul Matthews. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva acestei propuneri, deoarece, așa cum se întâmplă adesea în Parlamentul European, nu face decât să aducă o povară în plus micilor companii care nu își pot permite așa ceva. Foarte adesea marile companii și organizațiile mari, da, își permit să plătească lobbyiști care să ajungă aici și să influențeze uh, Uh, legislația care este adoptată. Mă tem că și acesta este încă un exemplu de legislație care e în regulă pentru marile companii, care își permit, bineînțeles, aceste costuri suplimentare, însă micile companii nu vor putea să facă față acestor costuri suplimentare cu care le încărcăm. Deci vor fi dezavantajate și mai mult. Și eu am avut o mică afacere și știu foarte bine cât de uh, disproporționate pot fi efectele unui astfel de regulament și de aceea am votat împotriva acestei măsuri pentru a sprijini micile companii. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Matthews. Urmează domnul Polciac. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am susținut acest raport pentru că se găsise aici un adevărat compromis. De aceea raportul acesta este diferit față de celelalte două părți din pachet. Este adevărat că acest domeniu se dezvoltă foarte repede. Europa a rămas un pic în urmă, există acum transportul autonom, există tehnologii cu emisie redusă sau chiar emisie zero și trebuie să reacționăm în fața acestor lucruri. Compromisul la care s-a ajuns este uh, ceea ce doream și puteam să sprijin, eu cred că cabotajul trebuie să fie acoperit de noua legislație. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Polceac. Cam atât la raportul ERDUC și Doamna Iazovietska, doamna Iazovietska, a fost rândul dumneavoastră. La sfârșit, vă mai dau eu cu, vă mai dau cuvântul, dar nu acum. Cam atât cu explicațiile la raportul Ertuc și trecem la raportul Buzek norme comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale. Doamna Iazovietska, nu vă dau cuvântul. Și are cuvântul domnul Mamikins. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, această directivă... Stați puțin să-mi citesc notițele mai bine. Doamna Iazovietska, vă uh, stric pe regulamentul de procedură. Vă chem la ordine. Thank you. Thank you, President, once again. I could... Mulțumesc, spune domnul Mamikens nu am putut să fiu de acord cu modul în care a fost concepută această directivă. Orice set de reguli cu privire la energie trebuie să fie cuprinzător și să nu vizeze un anumit proiect. Înțelegeți că mă refer la Nord Stream 2 uh, conducta de gaz dinspre Rusia către Germania. Această conductă către teritoriul uh, UE face parte din infrastructura noastră de energie și reprezintă și le permite țărilor uh, membre și altor parteneri energetici să facă parte din structura noastră energetică. Îmi pare rău că această directivă conține unele prevederi care sunt foarte dăunătoare concurenței pe piețele relevante. Actorii dominanți și micii, micii actori ar trebui să respecte aceleași reguli. Însă, dragi colegi, Trebuie respectate drepturile consumatorilor de energie. Nu consumatorii trebuie să devină victimele retoricii uh, împotriva Rusiei. De aceea am votat împotrivă. Mulțumim foarte mult, domnule Mamikins. doamna Iazovietska, dacă nu vă opriți de îndată, am să vă scot din hemiciclu. Și acum are cuvântul domnul Zdroievski panie przewodniczący może pani danuta jazłowiecka ma wniosek formalny a może. mulțumesc domnule președinte poate că doamna jazłowiecka are o scuză sau poate că dorește să intervină în ceea ce privește procedura. Nu vreau eu să intervin, dar poate că îi permite să intervină. În ceea ce privește dosarul. Doamnelor și domnilor, eu m-am ocupat uh, de securitate uh, și um, subiecte similare de mult timp și înțeleg cât de important este ca aceste sisteme să, fie, să se bucure de certitudine juridică. Mă bucur că am avut 15 compromisuri pozitive, am găsit soluții pentru rețele existente și rețele noi în interiorul și în afara Uniunii. Am abordat uh, chestiuni ce țin de uh, transmiterea gazului. Am introdus de asemenea decuplarea și, nu în ultimul rând, uh, aplicarea teritorială a directivei. Este corect ce s-a adoptat, iar excepțiile introduse vor fi utile. Mulțumesc, domnule Zdroievski. Urmează acum domnul Pospișil. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem také podpořil eh, tento materiál. Stejně... Mulțumesc. Eu am sprijinit raportul, deoarece cred că sunt uh, foarte importante aceste rețele energetice în Uniunea Europeană. Trebuie eliminate, mm, teme, eliminate toate incertitudinile. Furnizorii trebuie să știe la ce se pot aștepta. Dacă vrem să facem parte cu adevărat de lumea dezvoltată, trebuie să ținem cont de asemenea de faptul că în vecinătatea noastră există situații complicate. Eu am sprijinit această propunere care se referă la infrastructuri și E drept că acest uh, proiect Nord Stream 2 uh, are și niște elemente polemice. Eu sunt convins că sunt implicate acolo companii uh, europene, nu doar Gazprom, e și Transgaz, însă cred că prin această legislație vom reuși să reglementăm așa cum trebuie sectorul energiei. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Pospișil. Urmează domnul Polciac. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea energetică este un aspect crucial al viitorului nostru. Avem o datorie aici, trebuie să ne gândim la geopolitică, la securitate. Astfel, trebuie să ne diversificăm resursele energetice și să, fim, să cădem de acord asupra obiectelor com, obiectivelor comune, mai ales cele de ordin geopolitic. De aceea eu salut această propunere. Doresc să separăm uh, activitatea de distribuire față de uh, activitatea de a deține uh, sursa de gaz. Nu știu însă dacă eu zic că este, mă scuzați, eu zic că este o propunere foarte bună și de aceea am susținut-o. Mulțumim foarte mult, domnule Polceac. Urmează domnul Kelly. Mulțumesc. Eu am votat pentru acest raport și țin să-i mulțumesc raportorului, fostului președinte Buzek pentru munca făcută și îi mulțumesc și Comisiei Europene, deoarece împreună au făcut uh, tot posibilul pentru a obține acest rezultat bun. E bine ca toate gazoductele să fie reglementate de aceleași reguli și deci toate gazoductele care intră pe teritoriul Uniunii Europene. Bineînțeles că e vizată aici uh, conducta Nord Stream 2 sau alte gazoducte. E important deoarece 77% din gazul folosit în Uniunea Europeană vine prin aceste conducte. Pe viitor, toate regulile vor fi aplicate Um, în mod armonizat întreg teritoriul Uniunii Europene. Deci am făcut um, pași către completarea pieței energetice și ne putem mândri cu munca făcută în acest domeniu în ultimii 5 ani. Mulțumesc, domnule Kelly. Cu asta se încheie explicațiile la raportul Buzek. Trecem la explicațiile de vot la raportul colegului Mato, Fondul European pentru Afaceri Maritime și de Pescuit. Are cuvântul domnul Sosniaș. Ja głosowałem przeciwko. Eu am votat împotriva acestui raport. E suficient să citești punctul 42a ca să vezi că încă o dată sunt, mm, lucrurile ajung la nivelul absurdului. În acest articol se vorbește despre, eh, eh, egalita, despre tratamentul egal între bărbați și femei. Nu știu dacă are foarte multă logică, dar eh, înțeleg că doamnele din Parlament care au votat pentru vor începe probabil să lucreze pe vase de pescuit. Un raport atât de lung și de plictisitor trebuie oricum respins. Am votat împotriva. Mulțumim, domnule Sosnierș. A doua persoană care intervine și ultima la acest raport este domnul Kelly. Uh, da, mulțumesc. Cred că este foarte important uh, să spunem că acest sistem s-a dovedit a fi complex adesea și este greu ca fondurile să ajungă la cei care au nevoie de ele. Noile prevederi din Comisia PEș vor flexibiliza accesul și compensațiile în caz uh, de stopare activităților de pescuit și, per total, noile prevederi vor simplifica sistemul prin urmare, totul va fi mai accesibil. Speranța mea este să vină în beneficiul comunității de pescari din uh, Irlanda, inclusiv pescarii din insule, pentru care au câteva amendamente. Iar operatorii vor putea utiliza fondurile în funcție de nevoi, în loc să trebuiască să aleagă dintr-o listă de măsuri de, predefinite din criteriile de eligibilitate se încurajează investițiile, se îmbunătățește siguranța, se îmbunătățesc condițiile de muncă și de trai, se îmbunătățește calitatea peștelui în limita capacităților, desigur, pentru fiecare stat membru. Mulțumesc! Mulțumim, cam atât uh, la raportul MATO și trecem acum la raportul de pre în ceea ce privește sporirea securității cărților de identitate și a permiselor de ședere emise în Uniunea Europeană începe domnul Zdroievski. To niebywałe, że w Unii Europejskiej mamy w tej chwili blisko 100 różnych... Mulțumesc. E clar că în momentul de față în Uniunea Europeană există cam vreo 100 de uh, documente de date diferite, deci de formate diferite. De deci, aceea textul acesta este binevenit. Text elaborat de Comisia Libe pentru a avea o uh, anumită uniformizare a caracteristicilor care apar pe documentele de identitate. E important pentru ca documentele să nu poată fi falsificate, e important de asemenea să avem date biometrice pentru ca uh, aceste acte să uh, poată fi fiabile. Sunt importante aceste caracteristici uh, de uniformizare. Uneori există anumite uh, restricții de validitate de 5 ani pentru copii, 10 ani pentru celelalte persoane și să nu uităm că în această epocă cu atâta mobilitate, documentele de călătorie și de ședere trebuie luate foarte în serios, mai ales pentru că unele state membre nu recunosc faptul că aceste documente sunt indispensabile. Mulțumesc, domnule Zdroievski. Urmează domnul Pospișil. Mulțumesc, domnule președinte. Am sprijinit acest raport, chiar dacă mm, emoțiile au fost uh, la un nivel ridicat când s-a dezbătut acest punct. Cred că acest raport ar putea să se asigure um, ar putea să asigure o rezistență mai mare a cărților de identitate la um, Uh, la falsificare. Standardele minime pentru securitate sunt un element pozitiv și solicitările de bio, uh, bio, pentru date biometrice. Eu uh, cred că asta va îmbunătăți libera circulație a cetățenilor și va crește nivelul de securitate și ne va permite să nu existe persoane cu documente false. Raportul spune că zeci de milioane de uh, cetățeni europeni vor avea astfel de cărți de identitate sigure. Ar fi util ca și alte țări să le introducă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Pospi, și la final, domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest regulament care va contribui la combaterea falsificării documentelor de călătorie pentru a asigura că există niște standarde minime pentru cărțile de identitate și pentru permisele de ședere. 70 de milioane de cetățeni uh, au permis de ședere, peste 30 de milioane locuiesc într-un alt stat decât statul lor de origine și peste un miliard de oameni călătoresc anual pe teritoriul Uniunii Europene. Documentele falsificate pot fi folosite de infractori din UE și din afara UE. Deci de aceea e important să creștem uh, siguranța acestor cărți de identitate și a permiselor de ședere emise pentru uh, cetățenii europeni și familiile lor. Deci trebuie combătute, combătută falsificarea documentelor de identitate. Dacă voi fi reales în Parlamentul European, voi face tot posibilul pentru a mă asigura că oamenii cinstiți din Uniunea Europeană nu vor avea de suferit de pe urma unor activități frauduloase. Vă mulțumesc! Mulțumim, cam atât la raportul domnului Depre și urmează explicațiile de vot la raportul doamnei Aiuto, gestionarea siguranței infrastructurii rutiere și începe domnul Matthews. Mulțumesc, domnule președinte. Mâine este ziua în care mergi pe jos la lucru. Uh, astăzi am venit pe jos la muncă, mâine voi face la fel, căci mersul pe jos este una dintre marile plăceri pentru rasa umană. Nu doar că ne face plăcere, dar ne ține în formă, ne ține activi și uh, ține bolile la distanță. Și totuși, adesea, fiind date noile evoluții și fiind date infrastructura rutieră, nevoia, nevoia pietonilor, necesitățile pietonilor sunt uh, ignorate. În ceea ce este acest raport, raportul ține cont de pieton, de rolul acestora, am votat pentru el și recunoaște faptul că, iată, este un domeniu în care statele membre în plan individual ar trebui să fie fruntașe, n-ar trebui să facem totul la fel, trebuie să ținem cont de condițiile locale, trebuie să ținem cont de preferințe și deci cu încântare am susținut acest raport și aștept cu nerăbdare să devină toată infrastructura rutieră, șosele și autostrăzi mult mai prietenoasă cu pietonii. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Matthews. Domnul, doamna Mayer. Mulțumesc. Eu salut acest raport cu privire la îmbunătățirea um, infrastructurii rutiere din ce privește siguranța rutieră. Da, trebuie făcut tot posibilul pentru ca um, uh, podurile joase să nu fie un loc unde camioanele pot să aibă, să, să fie lovite de camioane. Uh, deci zona de unde vin eu există un pod istoric care tot timpul e lovit de camioane. Asta cauzează foarte multe întârzieri, costuri pentru reparații. Trebuie să învățăm de la alții în legătură cu soluții high-tech și low-tech. De exemplu, să folosești niște lanțuri pur și simplu în fața podului respectiv pentru a-i alerta pe șoferi dacă ating cumva. Când ești uh, șofer uh, profesionist într-un camion atât de uriaș. Nu poți să îți permiți să mergi la întâmplare, să conduci la întâmplare. Atât la raportul Aiuto, spune președintele, urmează explicațiile la raportul doamnei Intveld referitor la un uh, produs de pensie personal pan-european. Începem cu colegul Benito Ziluaga. Mulțumesc, domnule președinte. Noi am votat împotriva produsului pan-european de pensii individuale și dumneavoastră, domnilor de la Partidul Naționalist Basc și Ciudadanos, ați votat da pentru pensiunile bogaților, bogătașilor, deoarece acestea vor fi pensiile lor. Da, pensiile lor de pensie se îngrașă, dar restul populației e pusă la regim. Să nu uităm că viața multor persoane e în joc aici și economiile multor familii. Dumneavoastră vreți să oferiți beneficii fiscale pensiilor private. Astfel, cei vulnerabili vor plăti pentru cei puternici. Vreți să le oferiți mobilitate intraeuropeană pentru a înlesni fisca- uh, evaziunea fiscală. Și cei care n-au avut o șansă să aibă un uh, plan de pensii privat, treaba lor, asta e. Nu vă pasă de ei nu vă gândiți la problemele demografice sau la criză. Pentru dumneavoastră, austeritatea și reducerile uh, bugetare sunt instrumentele pentru a impune un model neoliberal nedrept. Pensiile publice uh, trebuie apărate cu orice preț. Mulțumim foarte mult. Urmează domnul Stroievski. Panie przewodniczący, nieco różni się od mojego przedmówcy. Mulțumesc. Nu sunt de acord cu antevorbitorul meu. Acest raport și compromisurile la care am ajuns este pozitiv. În primul rând, consumatorii pot uh, cumpăra uh, la nivel transfrontalier un produs uh, de pensii. Acest lucru mi se pare pozitiv și mă bucur că Parlamentul a, con a confirmat asta. Iar apoi, reducerea costurilor de la 1,5 la 1% mi se pare binevenită. Acest raport este pozitiv și de asemenea sus, mi se pare potrivită și perioada de trei ani de implementare. Mulțumesc, domnule Zdroievski, iar la final, domnul Pospișil. Vă mulțumesc foarte mult. Am susținut această propunere pentru că trebuie să susținem generațiile să-și îmbunătățească situația pe măsură ce înaintează în vârstă. Tinerii doar a rare ori uh, contribuie voluntar uh, la fonduri de pensie, deci de aceea este foarte important să creăm niște produse noi, atrăgătoare de pensie. Și cred că putem merge chiar mai departe să fie oferite și niște stimulente fiscale. Colegii de la stânga au spus că există deja așa ceva, dar nu este adevărat. Eu cred că aceste produse ar trebui să devină mult mai atrăgătoare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Pospișil. Cam atât la raportul Intfeld și mai avem o explicație amânată de la raportul Kinunen are cuvântul doamna Iazovietska. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că vă respect și vă apreciez munca în Parlament. Doream să intervin deoarece doream să-mi cer scuze pentru absența mea. În ultimii șapte ani m-am ocupat de detașarea lucrătorilor. Încă o dată uh, îmi cer scuze și uh, mă bucur că pot interveni. Pachetul de mobilitate pe care l-am adoptat nu a fost uh, discutat și dezbătut uh, suficient. Emoțiile au fost la un nivel înalt, protecționismul uh, și populismul au stat la baza unora dintre acorduri. Șoferii, companiile de transport au fost ignorați. Tocmai de aceea acest pachet este cel mai prost doc document uh, pe care l-a adoptat vreodată Parlamentului, pentru că va distruge transportul internațional în Uniunea Europeană, iar europenii vor trebui să plătească factura la final. Mi-a fost rușine să particip la acest proces și, de urmare, am votat și împotrivă. Mulțumim, doamnă Iaslovietska. Cu acesta se încheie explicațiile de vot. Procesul verbal al acestei ședințe vor fi, va fi supus uh, aprobării la, la reluarea sesiunii. Uh, dacă nu sunt obiecții, vor fi considerate adoptate. De asemenea, rezoluțiile și actele normative adoptate vor fi transmise tuturor uh, celor abilitați. Mulțumesc tuturor. Vă urez poftă mare la prânz și drum bun înspre casă. Sesiunea Parlamentului European se suspendă.